vreun exemplu de cea mai bună practică. Și a treia uh, întrebare generală este dacă credeți că merită să includem în descărcare anumite consecințe generale, de exemplu comportamentul statelor membre în funcție de Europa 2020 sau alte consecințe macroeconomice. Vom avea o introducere foarte scurtă și după aceea voi reveni cu întrebări specifice către Direcția Generală și vom reveni către colegii noștri pentru concluzii. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Walter Defa pentru politica regională și urbană. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Salut foarte mult uh, ceea ce a spus uh, doamna raportor înainte, că trebuie să punem mai mult accentul pe performanță. Aceasta reflectă de asemenea și uh, ceea ce au raportat directorii generali în rapoartele lor uh, de activitate. În trecut ne-am concentrat mai mult pe capitolele 2 și 3 și cred că este bine să vorbim despre celălalt uh, capitol, despre primul capitol, după cum a spus și dumneavoastră, care se referă la performanță. Ne-ați uh, spus că acesta este primul set, ne-ați întrebat care este primul set de beneficii. Care sunt uh, realizările majore ale domeniilor noastre politice? Poate că am putea să folosim uh, un tabel aici, pentru că un tabel câteodată spune mai multe decât o mie de cuvinte. Trebuie să demonstrăm rezultatele programelor regionale de politică pentru creșterea sustenabilă și inclusivă, am identificat patru indicatori de performanță cheie. Aceștia sunt numărul de locuri de muncă create prin aceste programe. Vedeți aici, de exemplu, Acestea sunt datele de la uh, sfârșitul lui 2013. Aceasta este informația pe care am putut să o obținem. 770 de mii de locuri de muncă create până la sfârșitul lui 2013, o creștere evidentă în fața anului trecut și fiind că vorbim de creștere inteligentă, un alt, un alt indicator, numărul de întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare și sunt susținute. Vedeți că sunt 27 de mii și o creștere în 2000, față de 2012, mai ales uh, întreprinderile mici și întreprinderile um, joacă un rol foarte important în acest context. Avem 209.000 de întreprinderi care au primit uh, ajutoare regionale, spre deosebire de un număr mai scăzut înainte, în 2012, și apoi uh, pe o parte mai sustenabilă, poate o creștere evidentă a capacității susțin, uh, suplimentare de producere a energiei regenerabile. Acestea sunt uh, patru indicatori cheie. Nu am acum timp Um, vă dau mai multe detalii din uh, raportul anual de activitate. Foarte multe detalii despre acest set de obiective găsiți însă acolo. Cred că este foarte important pentru că ați vorbit despre actorii implicați, ați vorbit despre cetățeni. Noi am uh, creat o platformă de baze de date deschise pentru toți cetățenii, în care toți cetățenii pot să uh, acceseze date despre implementarea fondurilor structurale și de investiții. Nu numai uh, date globale, așa cum am demonstrat eu aici, dar și uh, date care sunt specifice de țară și uh, exemple de proiecte. Așadar, eu cred că e vorba aici de informații importante și dacă la un moment dat această comisie era interesată să facă, să vadă o demonstrație a acestei platforme noi de date. Eu sunt bucuros să vă prezint. Ați întrebat de asemenea despre care sunt elementele noi. Toate aceste date despre care am vorbit înainte sunt, bineînțeles, date din perioade mai vechi. Nu poate să fie altfel, pentru că perioada nouă Parlamentul și Consiliul uh, au adoptat o rezoluție numai la sfârșitul lui decembrie 2013, deci este prea devreme ca să putem vorbi despre așa ceva. Și uh, pentru rezultatele de, din perioada nouă este prea devreme să vorbim despre ele. În primul raport anual de activitate am avut un prim caz pilot în care am încercat să aplicăm uh, ideea de orientare către performanță pentru prima dată tuturor acestor programe. Și am uh, cerut directorilor și uh, ofițerilor responsabili să analizeze performanța programelor și o să vedeți, în raport avem date foarte interesante pe această temă. Acesta a fost într-un fel un test, un test uh, în alb, ca să spun așa, pentru a vedea cum se vor putea face aceste orientări spre performanță. Doamnă raportor, cam atâta pot eu să spun despre ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Sunt uh, la dispoziția dumneavoastră, doamnă președinte, mă las pe mâinile dumneavoastră dacă vreți să primiți și informații despre partea mai tradițională care se referă la asigurare. Poate vreți să dau acum această informație sau mai târziu mă supun voinței dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Mi-e teamă că o să mai rămâneți cu noi un pic. Martina, poate dorești uh, să spui ceva. Da, aș avea câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Vreau doar să vă întreb cine a calculat cifrele din uh, slide-ul al doilea cu indicatori de performanță și care a fost metoda de calcul. Și o a doua întrebare cum anume calculați dumneavoastră și statele membre în mod obișnuit numărul de locuri de muncă create și care e caracterul lor durabil, dacă este așa? The, uh... Răspuns, da, mulțumesc. Datele pe care le aflați aici sunt date raportate de către statele membre în așa numitul raport anual de punere în aplicare care datează din iunie-iulie în fiecare an. Asta este sursa datelor. Ceea ce facem noi la DG Regio este o verificare, însă nu audităm noi uh, aceste informații, deoarece în fosta perioadă, în perioada anterioară, furnizarea acestor informații nu avea caracter obligatoriu. Lucrurile se vor schimba în următoarea perioadă. În următoarea perioadă, în programele noastre de audit, am uh, prevăzut de asemenea auditarea uh, fiabilității informațiilor de performanță. Deci, locurile de muncă create Nu e vorba doar pentru IMM-uri, unde se acordă subvenții. Deci, noțiunea locurilor de muncă care sunt înființate respectă un spectru larg de uh, criterii. Bun, am și eu câteva întrebări, mulțumesc, e o provocare. Aceste date de multe documente, e o provocare să te descurci. Ați atras atenția spre acestei nouă, noi perioade. Există o abordare interesantă a noului auditor care a verificat uh, cum e pregătită Direcția Generală să răspundă provocărilor viitoarei perioade? <clears throat> ne puteți spune ceva în acest sens? De obicei, nimeni nu știe mai bine decât dumneavoastră, dar ne puteți spune cum e pregătită Direcția Generală? Asta ar fi prima întrebare. Și care credeți că sunt dificultățile și provocările? A doua întrebare anexa 7b, lista tuturor programelor operaționale, diferitele rate de eroare și cele corectate. Am fost raportor anul trecut și le-am uh, înșirat pe toate. Cum s-a schimbat uh, starea datelor din uh, statele membre? Sunt mai bune? Sunt de încredere? Parcă ați corecta mai puțin. Dar e un pic mai greu să câștigi o imagine de ansamblu la 322 de programe operaționale. Care este așadar calitatea datelor față de anul trecut? S-au îmbunătățit sau s-au înrăutățit? La rezerve aveți clienți fideli de ani de zile clientul fidel Spania. Avem o ușoară îmbunătățire la aceste rezerve, dacă am înțeles eu bine, dar e mereu vorba de aceleași țări și de mult timp e vorba de aceleași țări. Care credeți că sunt provocările pentru noua perioadă? Nu se mai poate face nimic pentru vechea perioadă. Când vor fi finalizate toate proiectele? Pentru că finanțarea nu mai poate dura decât până la sfârșitul acestui an. <clears throat> până când credeți că vom putea afla câte corecturi vor exista în sector și așa mai departe. Și dacă compar acel, acel tabel 7B cu ceea ce se întâmplă în zona rurală prin Digi Agri, acolo văd o corectură mult mai mare prin Direcția Generală Agri decât prin Direcția Generală Regio. Eu am bănuiala de mai mulți ani de zile că nu vă prea uitați cu atenție și acum aș fi curioasă dacă îmi confirmați această bănuială. Aveți cuvântul. Also, uh, vielen Dank. Um, die erste... Mulțumesc. Prima întrebare. Cât de pregătită e Direcția Generală? Deja de câțiva ani de zile ne pregătim, pentru că știți, Comisia a fost cea care a insistat pe această orientare către performanță. Deci, de câțiva ani ne pregătim deja. Am reorganizat întreaga direcție generală, în primul rând. În trecut ne-am ori eram orientați către absorpție. Și dacă vă uitați la rapoartele noastre, ne uitam la cât la sută din mijloace au fost absorbite. Apoi am uh, reorganizat, am creat centre de competență, adică puncte de lucru care, se, care tratează fondul, substanța. Un centru de competență pentru creștere inteligentă, unde încercăm să promovăm această specializare inteligentă. Apoi un alt centru de uh, competență pentru creștere inclusivă și așa mai departe. Ne-am reorganizat și un director nu e responsabil acum doar pentru transpunerea uh, programelor într-un anumit stat membru, ci și pe fond, pe o anumită materie. Apoi am mai introdus așa numite matrici. Avem o unitate care vorbește, care analizează doar performanța și face evaluarea și această unitate lucrează ca pe o matrice împreună cu Uh, punctele de lucru pe fiecare țară în parte. Această cooperare a fost importantă, în special pentru noile programe, pentru că în programele noi avem acum pentru prima dată obiective clare pentru toate axele de priorități. S-a creat o logică a intervențiilor, s-au creat indicatori noi ne-am pregătit din timp ca acest lucru să fie transpus ca atare în negocieri. Spre sfârșitul anului, Comisia va veni cu un raport în care vom arăta care sunt rezultatele acestei programări. Și veți vedea că punctul principal în acest raport îl vor reprezenta rezultatele deci nu ne mai uităm în primul rând la câți bani se duc, încotro se duc, ci ce se întâmplă cu banii investiți, ce produc ei. Vedeți așadar că suntem bine pregătiți. Și așa cum am spus și la întrebarea anterioară, în acest raport am încercat o abordare pilot pentru prima dată și am spus – Haideți să încercăm să ne punem în situația în care vom fi și pe viitor, unde să nu mai spunem doar că avem programe în acest program cu legalitatea și regularitatea, ci unde dorim să evaluăm și performanța programelor. Și am făcut asta pentru prima dată cu toate dificultățile de acolo, pentru că avem mult mai puține date. În trecut analizam mult mai puțin performanța, dar am dorit să ne pregătim, să ne antrenăm pentru această dublă sarcină din viitor, când uh, va fi vorba atât de performanță cât și de respectarea regulilor. Performance and compliance. Acum, la a doua parte, întrebările dumneavoastră. În ce măsură avem încredere în autoritățile de supraveghere din statele membre? Știți că aceste autorități sunt cea mai importantă sursă de informații pentru noi. Trebuie însă ca în același timp să ne asigurăm și că autoritățile sunt de încredere. Pentru a constata acest lucru, am efectuat 265 de verificări ale autorităților de supraveghere. Și situația la sfârșitul lui 2014 era în felul următor. 47 din cele 75 de autorități au fost a, scuze, 74 din 75 au fost verificate, deci peste 95% din fonduri. 72 dintre acestea au fost considerate de încredere, deci 91% din fonduri. Și acum, ca să vă răspund, dacă ne uităm la rata erorilor, situația arată în felul următor. 96% din rata erorilor am putut avea încredere în ceea ce ne-au spus aceste autorități de supraveghere. Dar asta nu înseamnă că în fiecare caz, în parte, am acceptat rata propusă de ei. De multe ori se poate întâmpla ca autoritatea să găsească ratele corecte, dar să fi greșit la adunarea finală. Și am făcut și această corectură. În total, autoritățile ne-au uh, anunțat, ne-au uh, ne anunțat o rată de 1,8%. Și am corectat rata la 2,6%. Deci aproape... Nu, vedeți că nu preluăm ce ni se dă, nu luăm de bun tot ce primim, ci facem și corecturile necesare. Pe ansamblu, această rată pe care am dat-o în raport pentru 2014 e între 2,6 și 5,3% și în anul anterior 2,8 până la 5,3%, deci cam aceeași uh, rată. Sper că v-am uh, răspuns astfel. Așa, <coughs> și mai spuneți-mi despre clienții fideli, țările. Așa, da, într-adevăr, cât privește țările, iată tabelul. Statele problema Spania, Slovacia, Ungaria și Italia în 2014, dar în Italia situația s-a îmbunătățit anul acesta și un an înainte erau aceleași țări plus Slovenia. Regret, ca și dumneavoastră, că unii dintre acești clienți apar mereu. Important însă următorul lucru. Asta nu dăunează bugetului Uniunii. Atâta timp cât există o rezervă, cât avem o rezervă, nu plătim. Dar sigur, nu e normal să fie pe termen lung această situație. Problema cu Spania este că avem multe autorități intermediare, atât la nivel regional cât și la nivel național sunt uh, aceste active și când apare o problemă apare în toate programele. Pentru următoarea perioadă de programare acum am făcut un efort mare împreună cu colegii spanioli pentru a îmbunătăți această structură. Am avut 150 de autorități intermediare și pentru perioada nouă am ajuns la sub 50. Așadar, vedeți evoluții pozitive totuși. Și am reușit să separăm acest amestec de programe regionale și naționale. Vedeți așadar că înregistrăm progrese. La fel cu avem discuții și cu Ungaria, special în ceea ce privește licitațiile publice. și contractele de lucrări publice. Am atras atenția toate aceste țări să nu aducem în noua perioadă problemele structurale care au existat în vechea perioadă. Mulțumesc! Cum spunea Galileo și totuși se mișcă. Două observații din sală. Wil uh, De Fa Uh... Mulțumesc și mulțumesc domnului De Fa Mulțumesc, domnule, de fapt, pentru o prezentare atât de precisă, pentru răspunsurile sale exhaustive. Aș avea două întrebări care, sigur, decurg din comentariile făcute de Curtea de Auditori în legătură cu politica regională. Noi când auzim cuvintele politica regională, auzim adesea critici cum că există un număr de cazuri care nu ar fi ele fraude, însă sunt multe neregularități, ilegalități în uh, unele dosare. Așadar, întrebarea mea ar fi, în lumina noii legislații pe care o avem, cu nou cadru legislativ de care dispunem acum, aveți acum mai multe posibilități la dispoziție pentru a încerca să mai scădeți din acest uh, număr totuși uh, prea mare de uh, neregularități și în al doilea rând Adesea, politica regională este criticată, de asemenea, pentru modul la care se răspunde la cererile de rambursare și că rata uh, recuperării e prea uh, lentă. Însă, citind raportul PIF, a frapat faptul că rata aceasta, da, într-adevăr, în, și în 2014 era foarte scăzută. Așadar, uh, Întrebarea mea ar fi cum încercați să remediați situația? Cum încercați să uh, mai uh, îmbunătățiți situația curată a recuperărilor? Mulțumesc. Răspuns la, referitor la prima întrebare cu cazurile de neregularități. Privește politicile regionale, o sursă importantă de neregularități uh, reprezintă achizițiile publice spre deosebire de altele. Deci în acest domeniu, pentru prima oară, avem acum aceste așa numite condiționalități exante. Deci până la finalul lui 2016, cel târziu, noi trebuie să ne satisfacem nu doar că faptul că aceste directive sunt uh, transpuse, ci și că punerea în aplicare este într-adevăr făcută și împreună cu uh, colegii noi am uh, stabilit acolo unde încă nu este cazul uh, planul de acțiune pentru fiecare țară în parte cu anumite jaloane uh, și vom uh, monitoriza foarte scrupulos îndeplinirea lor împreună cu statele membre. Așadar, Consider că Sunt motive ca în acest domeniu pe viitor neregularitățile să scadă. Cred că s-a discutat în comisie chiar în această dimineață. Curtea a întocmit un raport uh, pe tema asta, iar comisia e de acord cu recomandările sale generale că trebuie să facem mai mult, dar uh, sigur, ne pare bine că uh, Comisia a spus totuși că suntem pe calea cea bună. Deci pentru uh, următoarea perioadă se va schimba structura stimulentelor de asemenea. Pentru moment sau la momentul actual, mai degrabă, în cazul în care comisia sau curtea detectează un caz de neregularitate prin propria activitate de audit, e destul de ușor ca statele membre să pur și simplu înlocuiască cheltuielile în legătură cu care s-a detectat neregularitatea și singurul lucru care se întâmplă este că se reduce rata de cofinanțare de facto. Deci, <clears throat> Sigur că atunci uh, atitudinea generală este hai să așteptăm până vin și nu facem nimic, dar uh, pe viitor nu, va, nu vor mai sta așa lucrurile, pentru că pe viitor, dacă un stat membru a închis conturile, iar comisia sau în fine orice altă autoritate de audit european uh, detectează o neregularitate gravă, atunci corecția este făcută ceea va consolida rolul autorității de audit, deoarece statele membre vor avea interesul să aibă autorități de audit uh, puternice. Și atunci dacă se detectează o problemă de către o autoritate de audit, atunci ei pot înlocui uh, suma respectivă. Pentru că dacă noi sau curte vom detecta, vom detecta această neregularitate, mm, pedepsa va fi mai uh, dură. În ce privește recuperarea sumelor? Sau corecțiile financiare? Puteți vedea din aceste cifre uh, pe care vi le-am prezentat că aceste corecții făcute pe întreaga perioadă, dacă vedem uh, ce corecții s-au făcut la inițiativa noastră, totuși au crescut cu aproximativ 30%, cred, din 2013 până în 2014, deci o creștere totuși însemnată. Și de asemenea se înregistrează această creștere importantă, iată, 40 de corecții făcute de statele membre. Nu spun că s-a ajuns la nivelul maxim sau că nu putem uh, avea performanțe mai bune, dar totuși suntem pe calea cea bună, cifrele ne arată. Eu sper că am răspuns la întrebări. Mulțumesc. Colega Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc și domnului Defa pentru informații. Bun. Sigur, n-am uh, consultat aceste date încă, dar am la dispoziție texte pe care le-ați furnizat anterior. Deci, văd că în documentul furnizat de dumneavoastră figurează lista cu programele operaționale, cu rezervele din 2014, ca să înțelegem bine lucrurile. Lista cred că e foarte lungă, să Bă, că la coloana unde figurează rezervele pentru 2014, apar acolo o serie de comentarii. Iată, full, full, partial, full. Ă, dacă ne-ați putea explica care e cauza sau în fine. În ce constau uh, uh, aceste comentarii? La ce se referă? Parțial, parțial, pe deplin? Aș vrea să înțeleg bine lucrurile. Că, că, bun, Spania, iată, ca de obicei, uh, avem în regiunile noastre avem uh, autoritățile locale, autonome. Însă nu știu cum ar fi mai bine să apărem noi iară ca oaia cea neagră. Dar la ce se referă exact comentariile astea pentru, referitoare la rezervele pe 2014? Și apoi am înțeles exact, bun, eu am înțeles explicația. Ați uh, extrapolat de la 2,6 cu 2,8, însă 5,3 n-am înțeles de unde provine, cum ați făcut adunarea. Altfel, oricum, vă, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite eh, în legătură cu noua evaluare eh, și cred că eh, în ce privește structura stimulentelor, regiunile autonome trebuie să fie mai active în programele comune. Și în, ultima, în ultimul slide are o, vedem acolo o coloană cu etc. Nu știu, sunt fonduri care s-au utilizat, poate ne explicați și asta. Zeller Domnul Țelăr acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai vin din Comisia Regii, unde în paralel are loc o audiere a experților și persoanelor direct implicate care pun în aplicare politica de coeziune, politica structurală Se vorbește despre simplificare sau simplification, cum se spune mai nou numai în engleză direct, dar de fapt nu se simte nimic din aceasta. Deși noi politic prin acordul cadru pe care îl avem, trebuie să trecem de la agricultură, pescuit, până la politica regională și, bineînțeles că și uh, până la o armonizare a programelor și a uh, felului în care sunt ele contabilizate. Pentru fiecare domeniu de program există momentan însă reguli diferite, diferite posibilități de acțiune până la posibilitățile de contabilizare care sunt diferite și ele de la program la program. Bineînțeles că nu toată lumea are un, o armată de uh, funcționari la minister pentru a putea face toate aceste modificări și momentan ne gândim în anumite domenii ca în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale, care sunt puse la dispoziție de către Uniunea Europeană să nu uh, mai fie în legătură și să se poată renunța cu totul la ele. Mi se pare foarte periculos, însă felul în care acum, uh, la sfârșitul celui de-al doilea an, deja uh, în care ne aflăm al perioadei de finanțare și ne apropiem de evaluarea de la jumătatea perioadei. Am văzut însă, pe de altă parte, că uh, nu sunt confirmate toate programele operaționale încă, astfel încât uh, se pune întrebarea în ce măsură politica europeană de finanțare mai reprezintă un stimulent pentru uh, coeziune în general în Europa. După cum știm, există eforturi din partea Consiliului și din partea președinției Consiliului ca în cadrul unui uh, unei reuniuni să se mai discute încă o dată despre acest subiect. Vreau să să atrag atenția că, din păcate, momentan uh, dorințele și realitatea sunt foarte îndepărtate și că nu prea mai rămâne prea mult timp pentru a rezolva această contradicție. Domnul Defa, vă rog. Mulțumesc. Către doamna la Sender. Îmi pare rău, îmi cer scuze pentru jargon, dar aveți dreptate. Absolută dreptate. Aceste Trebuie să vă le explic puțin. Dacă se vorbește despre reputation reservation, de exemplu, câteodată, reputation, ce înseamnă acesta? Este am o reputație de rezervare, așa spus, atunci când nu am făcut plata, deci nu există nicio un pericol pentru buget, între ghilimele. Dar un program nu funcționează din această cauză. Există deficiențe în program. Aceasta este aspectul de reputație. Primele două sunt programe la care am făcut deja plățile. Și apoi full și parțial. Full înseamnă întregul program și parțial înseamnă numai o parte din programe în care din rapoartele de audit sau din rapoartele din partea statelor membre, mai ales în Spania, statele membre sau autoritățile găsesc, descoperă problemele, dar nu se referă la întregul program, ci doar la o parte. De exemplu, în Spania, dacă avem o, singură autoritate intermediară care are o problemă, atunci o să regăsim această pro, problemă ca uh, parțială în alte părți ale programului, dar nu, nu toate se ocupă de aceeași uh, parte și deci nu vor fi afectate. O să spuneți că nu e așa de rău. Da, sigur, nu e așa de rău, dar când întregul program e afectat, e cel mai rău. Uh, dar și afectarea parțială e destul de gravă, când e vorba deci numai de o parte a programului care este afectată sau mai multe părți. Acestea sunt așadar explicațiile pentru aceste cifre în legătură cu rezervat, rezervele noastre și aveți aici detaliile pe stat membru și vedeți că pentru Spania, din cauza problemei pe care o avem cu autoritățile intermediare, e doar parțială. Deci de data aceasta full nu e neapărat bine. Doamna Sender face comentarii fără microfon. E, uh, RDC e, și CF sunt programele interregionale, iar acum în final, domnule Țeller, către dumneavoastră. Vreau să vă spun că imaginea pe care dumneavoastră ați pictat-o aici este puțin cam prea negativistă. Ați spus că, de fapt, nu se poate simți nimic din simplificare. Mi se pare că e destul de exagerat. Ok. Dar poate că ar trebui să și filtrăm un pic uh, mesajul, pentru că era vorba de Parlament și de Consiliu, nu? Care, împreună, au adoptat un regulament în care s-au uh, regăsit multe posibilități de simplificare. De exemplu, e-cohesion. De exemplu, opțiunea de cost uh, simplificată. Pare rău că nu știu denumirea în germană. Chiar și simpla uh, idee că avem acum un regulament comun este un progres. Chiar dacă regulile sunt complicate, ar fi mai bine să avem doar o singură, un singur set de reguli dar recunosc de asemenea că la simplificare putem să facem și mai mult. De aceea, doamna comisar a luat inițiativa de a crea o comisie de experți independenți pentru ca să sub președinția fostului, uh, fostului vicepreședinte al Comisiei Sim Calas și în uh, fondurile structurale și de investiții. În toate aceste domenii o să putem lucra cu acest grup de lucru, în primul rând, pentru ca să ne asigurăm că posibilitățile de simplificare care sunt aici sunt folosite și pentru ca să vedem care sunt uh, alte modalități de simplificare pe care mai putem să le găsim. În ceea ce privește aprobarea programelor, pot să vă spun că programele pe care nu le-am adoptat încă în cadrul politicii regionale, acum sunt uh, latura națională, pentru că programele Interreg uh, necesită oricum mai mult timp. E mai greu să te coordonezi cu mai multe persoane deodată, dar în ceea ce privește programele principale, am aici, uh, n-am aici cifrele exacte, dar sunt mai puțin de 5 care nu sunt aprobate în momentul de față, dar sunt, bineînțeles, gata să vă ofer aceste informații prin uh, intermediul secretariatului pentru a vedea unde ne aflăm cu adoptarea programelor. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm de această informație și ne bucurăm și de o informație pe care vreau să o cer oficial de la dumneavoastră. Am fost în Grecia și vreau să știm ce se întâmplă cu proiectele prioritare, cele 181 la număr, pe care le stabilisem uh, pentru Grecia și care sunt gata, care sunt uh, acum renovate și ce facem cu acele ruine pe care le vedem peste tot. Avem o listă foarte bine cunoscută pe care aș fi vrut să o actualizăm și aș vrea să știu și cum vom continua. Vreau să vă mulțumesc oricum pentru că am avut, uh, datorită susținerii Direcției Generale pentru uh, politică regională, am avut o reuniune și o, o călătorie foarte importantă și interesantă. Am încercat să vedem problemele politicii regionale, mai ales la Grecia. Și uh, eu credeam că o să fie mult mai rău, dar să știți că am fost surprinsă plăcut, pozitiv. Mulțumesc oricum pentru că ați venit la noi, mulțumesc și colaboratorilor dumneavoastră și am vrea să continuăm cu directorul general Servos, pe care îl salut pentru prima dată la noi în comisie, director general la DG Employment. Aș vrea să vă dau un direct cuvântul ca să răspundeți la întrebările generale ale raportoarei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație și pentru, raport, pentru remarcile făcute de către doamna raportor la început. Cred că ceea ce ne-a prezentat doamna raportor, care este o abordare orientată spre rezultat și legătura cu Europa 20, 20 și semestrul, ca atare este exact direcția în care Comisia dorește să lucreze și încearcă să lucreze acum cu statele membre. Sunt de acord cu această abordare și o să revin la ea atunci când vom vorbi despre rezultate. M-ați întrebat despre rezultatele Fondului Social European. Vreau să notez că avem o evaluare în curs pentru 2007-2013 care va fi finalizată la sfârșitul anului. Putem să vă dau deja câteva rezultate provizorii și după aceea, dacă voi mai uh, primi alte cifre, o să vi le trimit. Eu nu am uh, slide-uri, cum avea colegul meu. Pentru perioada 2007-2013, Ceea ce avem aici este că am acoperit cu FSE-ul domeniile cheia ale strategiei Lisabona și 2020. 2% din resurse pe educație, 39% pe ocupare și 11% pe includere socială și incluziune socială și restul pentru educație, îmi cer scuze. În total, peste 80 de miliarde de implicări în uh, astfel de operațiuni de la începutul perioadei. Și acum se estimează că 9 milioane de persoane dintre ele au uh, un loc de muncă și peste 5 milioane de persoane au o calificare formală acum. Peste 300 de mii de persoane susținute de FSE au devenit uh, independente și peste 50 de mii de up uri au fost cele susținute de către FSE. În ceea ce privește grupurile țintă, pot să vă transmit următoarele informații. În ceea ce privește persoanele puțin calificate, avem 43% uh, din toate participările tinerilor, din, pentru tineri așadar 30%. Și dacă ar fi să mă concentrez mai mult pe tineri, pot să vă spun că peste 24 de milioane de participanți tineri au fost înregistrați pentru perioada 2007-2013. Un scurt cuvânt despre egalitatea de gen. 51% din operațiuni au inclus femei și participarea lor la piața muncii. Acestea sunt uh, cifre foarte clare pe care le avem aici și vom uh, veni cu rezultatele evaluării ex post oricum. Ca să revin la ceea ce a spus raportorul, noi credem că este foarte important să legăm folosirea FSE cu Uh, Europa 2020 și recomandările semestrului european. Asta este ceea ce am încercat să facem și în perioada anterioară. A doua întrebare pe care ne-a spus-o se refera la beneficiile pe care le avem de la noul cadru. Iar aici ar trebui să notăm patru puncte. Walter a menționat un punct de fapt și nu vreau să-l repet. Unul din elementele noi sunt corecțiile sau corectările nete financiare. Nu vreau să fac prea multe explicații pe această temă. Considerăm însă că acesta va fi important pentru următoarea perioadă. Voi vrea să mai vorbesc și două minute despre alt punct, dacă îmi permiteți, și anume că pentru următoarea perioadă am dezvoltat uh, abordarea bazată pe rezultat. Avem acum un set de rezultate obiective cu ținte foarte bine cuantificate și cu indicatori uh, de rezultat care au fost convenite cu statele membre și care apar și în programele operaționale. În al doilea rând, un alt aspect foarte important este că suntem pentru obținere de cost simplificate. Și după cum știți cu toții, acestea sunt obligatorii acum pentru toate operațiunile FSE sub 50.000 de euro. Aceasta este o chestiune care o să ne ajute foarte mult și um, în plus, Comisia și-a stabilit un obiectiv care este să ajungă la 50% din toate tranzacțiile FSE acoperite de opțiuni de cost simplificate până în 2017. Nu cred că suntem foarte aproape de acest obiectiv, suntem cam la uh, 25%, dar cred că acest obiectiv am, ar putea fi atins în 2017. Apoi ați vorbit despre rolul uh, și cadrului general economic la Europa 2020 și la semestru și recomandările care sunt uh, adresate statelor membre individuale. Pentru noi este absolut esențial, pentru că este foarte clar că Direcția Generală Ocupare, care este parte din grupul cheie care, al serviciilor care pregătesc așadar semestrul și pregătesc recomandările pentru noi, este clar că FSE-ul este unul din um, metodele pentru a putea implementa aceste opțiuni. De exemplu, garanția pentru tineret care este adoptată de către Consiliu, pe care am uh, adaptat-o fiecărui stat membru prin recomandările specifice de țară. Pentru noi, uh, inițiativa pentru tineret este o metodă de a avansa cu garanția pentru tineret. Deci există clar o aliniere între instrumentul uh, financiar și politică. La șomajul pe termen lung, Comisia a adoptat o recomandare pe șomajul pe termen lung acum trei săptămâni, pentru noi este foarte clar că folosirea FSE-ului pentru perioada aceasta va fi o cale pentru a implementa aceste recomandări în toate statele membre. La fel, performanța serviciilor uh, în domeniul public. Știu că situația bugetară în unele state membre este atât de dificilă încât contribuțiile fondurilor uh, europene la FSE sunt singura cale de a îmbunătăți uh, situația publică și m-am referit aici la educație, la formare profesională, formare pe termen lung. În toate aceste domenii încercăm o aliniere totală între recomandările semestrului, obiectivele strategiei Europa 2020 și folosirea Fondului Social European. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule director general. Sper că veți uh, putea să ne acompaniați pe următoarele descărcări, pentru că noastră știu că o faceți cu plăcere și noastră și colegii noastră. Am câteva remarci uh, punctuale și întrebări. Mulțumesc pentru această actualizare. Ne-ar bucura dacă și comisia noastră ar putea să primească raportul dumneavoastră la sfârșitul lui 2015. Din nou, uh, am același dubiu pe care l-am exprimat și înainte de DG Regio cu privire la locurile de muncă creată. Am uh, o întrebare despre sustenabilitatea acestor locuri de muncă, dacă pot fi, poate fi măsurată aceasta și ce se va întâmpla cu aceste locuri de muncă după un timp anume. A doua chestiune e poate mai uh, un semn de întrebare mai mare și este pentru toate direcțiile generale. E vorba aici de înțelegerea comună a performanțelor și rezultatelor și um, ale indicatorilor pentru că unele din aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră ca rezultat, pentru mine sunt acțiuni, mai degrabă indicatori decât rezultate. Dar cred că vom avea nevoie de mai multă uh, discuție pe această temă și va fi nevoie să avem, uh, să ne înțelegem mai bine și sper să putem să acționăm pentru a ajunge către acest, acest rezultat. Poate că a fost un pic filozofic această remarcă, dar am și câteva întrebări specifice. Aș vrea să vă întreb dacă puteți informa Comisia despre implementarea inițiativei pentru tineret. Ați vorbit de garanția pentru tineret, dar aș vrea să știu ceva și despre implementarea inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Aș vrea să vă întreb și despre perioada financiară 2000-2006 pe care o găsesc în raportul dumneavoastră, am fost surprinsă, de exemplu, că perioada 2000-2006 nu a fost încheiată și vedem că 133 de milioane de corecturi vin de la un program și nu înțeleg de ce. Aici este tot referitor la perioada 2000-2006. Mai am o întrebare referitoare la întreruperile de plăți. Pentru că din 31 de întreruperi de plăți, 13 sunt pentru Spania și 8 pentru Italia și vreau să vă întreb ce măsuri a luat Digi Employment pentru a putea rezolva această problemă. Și o ultimă întrebare despre rezerve. În uh, raportul anual din 2013 vedem uh, cifre foarte mari în ceea ce privește rezervările din uh, Grecia și Ungaria. Eu am avut deja un răspuns ca raportor, dar poate ați vrea să ne spuneți ce legătură, ce se întâmplă cu situația din Grecia, pentru ca să afle și Comisia. Vă rog. Thank you for the questions. Um... Mulțumesc pentru întrebări. Cât privește calitatea locurilor de muncă și numărul acestora, evaluarea, care e continuă, dă multe informații cu privire la numărul de locuri de muncă. Dar în acest moment nu avem informații detaliate despre perioada anterioară. Cât privește perioada nouă, locurile de muncă de calitate reprezintă un criteriu pe care îl folosim împreună cu statele membre pentru a pregăti programele operaționale când, evaluăm, când vom evalua situația în anii următori, vom putea verifica dacă locurile de muncă create și oamenii care se întorc de pe piața muncii primesc un loc de muncă de calitate și nu doar unul de mântuială. Acesta ar fi un punct. V-ați mai referit la informații. Sunt de acord. Și eu aș dori să pot spune, uh, discuta cu dumneavoastră mai multe informații despre cei care își încheie șomajul și se întorc la muncă. Avem aceste informații pentru perioada 2007-2013, dar nu sunt prea detaliate informațiile. Dar cu ajutorul indicatorilor care sunt mult mai elaborați acum, vom putea să vă dăm informații mult mai detaliate pentru perioada următoare. Dacă îmi permiteți, despre inițiativa privire la tineret și ocuparea forței de muncă. Toate programele operaționale relevante au fost adoptate până în septembrie, deci suntem într totul operațional între timp, și apoi în al doilea rând, cu efortul Parlamentului și al Consiliului, prefinanțarea sporită a fost adoptată și până pe 28 mai au fost plătiți tot acești bani. Deci toate statele membre au primit 30% din prefinanțare, ceea ce înseamnă foarte mult. Din informațiile pe care le deținem, informații intermediare, le urmează să fie stabilizate în lunile următoare, am următoarele lucruri de spus. 110.013 persoane tineri care au participat în această inițiativă în 2014 de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. 1,3 miliarde de euro alocate de statele membre pentru proiecte la fața locului. Aș spune așadar că iată încep să apară primele rezultate încurajatoare. Aceste rezultate sunt încurajatoare și pentru că vedem că șomajul în rândul tinerilor începe să scadă încet încet în mai multe state membre. Asta vă pot spune despre această inițiativă privește perioada 2000-2006 și am fost neplăcut surprins că n-am putut închide astfel de programe. Din discuțiile cu statele membre afectate, de fapt vorbim în special de Italia, avem o problemă specifică în Sicilia și Calabria și avem dificultăți să convingem statele membre să închidă programul nu avem nicio încurajare prin care să le convingem. Discutăm, încercăm să găsim o soluție, dar ne lipsește o pârghie, o încurajare pentru a le forța spre această soluție. Ați văzut că avem 37 de întreruperi de plăți pentru Spania și ați întrebat ce măsuri au fost luate. Trebuie spus aici că da, din păcate Spania este unul din clienții mai răi. Situația persistă de mai mulți ani de zile. Și acum venim cu o serie de planuri de acțiune ca să ajutăm Spania, în special cu aceste autorități intermediare. Valder a explicat deja cum stă situația avem o problemă cu acești intermediari, aceste autorități intermediare care nu au cea mai bună capacitate și de multe ori avem probleme. Sper să progresăm, date fiind opțiunile simplificate de cost. Dacă Spania le adoptă, vom evita repetarea situației de până acum. Ați mai cerut să explicăm pe scurt situația din Grecia. Situația e în felul următor e mult diferită față de anul trecut. Cele patru programe operaționale pentru Grecia au fost trecute în rezerva. Decizia am luat-o în primul rând pentru că am avut un avertisment din partea curții de audit din cauza unor deficiențe grave și apoi am mai constatat că auditul autorității naționale era prea limitat încât să ne dea asigurările necesare. Și atunci am decis ca aceste programe să fie trecute în rezervă și între timp am lucrat cu Curtea de Audici, cu autoritățile din Grecia și am reușit să clarificăm situația. Acum, recent am reușit să uh, retrag aceste rezerve și plățile au fost reluate. Mulțumesc! Doamna Gresle, am o întrebare cu privire la indicatorii cheie. Șomajul pe termen lung, șomajul în rândul tinerilor, promovarea ocupării forței de muncă. Se pare onorabil faptul că dumneavoastră, în calitate de director general, aveți această sarcină. Dar nu cumva face Uniunea Europeană ceva ce nu ține de ea? Nu e important ca și politica națională să ia măsuri și să vină cu reformele corespunzătoare? Eu nu am fost sigură dacă soluția era să lăsăm Europa să soluționeze această problemă. Ar fi putut fi soluționată la fața locului. Doamna Ayala Sender a cerut cuvântul, vă rog. Sí, eh, muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să întreb pe domnul director general. În primul rând vreau să spun că îi mulțumesc pentru informație. Dacă aș vrea să întreb dacă în cazul suspensiilor a fost vorba de problemă de lipsă de cofinanțare. Eu n-am avut timp să mă informez. Uh, să analizez toate informațiile de aici, însă o a doua întrebare se referă la pagina 65 a documentului care ne-a fost trimis. Este un tabel acolo, un sec tabel privitor la fiecare stat membru cu riscul de eroare și de asemenea cu estimările pentru fiecare program operațional în parte în legătură cu perioada 2007-2013 și programul 2014 și aș dori să înțeleg mai bine ce se întâmplă, că văd că la partea riscului estimat în 2014 apar acolo cele 22 de programe din Spania, dar și 24 din Italia, apoi din Germania. Deci uh, aș dori să știu ce se întâmplă cu cantificarea riscului global uh, în milioane de euro, că văd că riscul global uh, seamănă foarte mult pentru Germania și Spania, pentru Italia este superior, pentru Ungaria cumva de două ori mai mare, dar aș vrea să înțeleg, deci, ce înseamnă cantitățile astea estimate în milioane de euro? care se intitulează Cantificarea riscului global în 2014. Sume plătite care trebuie recuperate, sume care nu vor fi plătite. De qué manera esas columnas se parecen mucho, aunque luego la conclusión sea. Oricum, uh, concluzia ar fi că uh, cu situația intermediarilor, Spania are riscuri uh, cantificate în acea coloană. Probabil că riscul e același. Că riscurile apar să fie mult mai, par să fie mult mai uh, scăzute decât pentru alte state membre. Dacă îmi puteți explica. Ich eine Frage. Am o întrebare despre Fondul European de Globalizare. Politica pieții muncii este în continuare, cred eu, în competența statelor membre. Doamna președinte a spus același, același lucru înainte. Fondul pentru globalizare a fost întocmit pentru ca acolo unde există regiuni, orașe care sunt afectate mai ales de procese care țin de globalizare să fie ajutate. Dacă există, de exemplu, concedieri sau se spune, de fapt, acum disponibilizări într-o manieră mai elegantă într-o regiune sau într-un oraș pentru că respectiva întreprindere și-a mutat uh, locația din uh, Uniunea Europeană într-un stat terț, acolo intervenim. Însă în ultimii ani am văzut că um, acest instrument a fost folosit aproape în mod inflaționist. Numărul de cereri uh, care au fost aprobate de către Parlament într-o procedură de urgență au crescut semnificativ în ultimii 2-3 ani. Însă constat că acestea de fapt nu ar putea să fie eligibile. E vorba de concedieri în masă la întreprinderi, la care statele membre câteodată sunt chiar uh, deținători de acțiuni, în care, de exemplu, din cauza economiei foarte deficitare sunt uh, foarte îndatorate. În anumite regiuni ale Uniunii Europene există astfel astfel de probleme și, de fapt, cauzele acestor disponibilizări nu mai sunt uh, globalizare, nu se mai află acolo. Întrebarea este cum uh, vor fi făcute plățile. Vreau să știu dacă e vorba aici exclusiv aproape de plăți care vor fi oferite statelor membre din fondul social sau dacă bugetul european va folosi alte resurse, mai ales având în vedere contextul actual, sau cum se va face, deci, cum se va lua această decizie între liniile bugetare pe care le vom accesa. Văd că rata de succes este cam la 50% aici, ceea ce pentru reintegrarea pe piața muncii și pentru găsirea unui nou loc de muncă este destul de bucură, îmbucurător. Din perspectiva sistemului, însă se pune întrebarea dacă nu ar trebui să ne uităm dacă nu cumva facem o politică a pieței muncii prin ușa din dos pentru statele membre, pentru că ele sunt competente. Sunt competente. Domnul director general, vă rog. Hazavos, Thank you for the questions. Mulțumesc pentru întrebare. Și o să încerc să le răspund la câte una. S-a întrebat doamne Gresle. Aș spune că să mergi o acțiune colectivă. Asta înseamnă că obiectivele și recomandările Comisiei funcționează doar dacă sunt acceptate de către statele membre. Și, practic, e la fel cu ETF-ul, pentru că e un instrument comun între bugetul uh, Uniunii Europene și statele membre. Așadar, eu cred că obiectivele pe care am discutat cu uh, um, ocuparea Atenetului și așa mai departe, pot funcționa doar în comun. Deci nu e vorba doar de nivelul european, e vorba de două niveluri în comun. În legătură cu suspendarea și lipsa cofinanțării, nu vreau să spun că na, nu am întâlnit niciodată cu cazuri de suspendare provocate de lipsa finanțării. Se poate întâmpla orice în managementul finanțelor, însă nu am întâlnit cu așa ceva până acum. Apoi, în legătură cu rata erorii, aș dori să spun că, <clears throat> bazându-ne pe raportările autorităților de audit din statele membre și, sigur, informarea uh, din partea OLAF, Estimarea noastră a ratei erorii pentru 2014 este între 2,8% și 4%. Și veți vedea că în mod constant, de-a lungul anilor, suntem foarte aproape de estimările curții de conturi, care pentru mine este un aspect foarte important, pentru că eu cred că trebuie să avem o metodologie comună și dacă lucrurile diferă, înseamnă că cineva folosește fapte uh, greșite sau metodologia greșită. Deci e important să ajungem la aceleași concluzii. Estimările rate erorii, sunt bazate mai ales pe ceea ce fac autoritățile naționale de audit. 88% din uh, rata erorii, uh, așa cum este ea raportată, este un procentaj pe care noi îl considerăm ca fiind fiabil. Apoi, în legătură cu riscul financiar, Mm, estimările noastre globale sunt că uh, acesta este 169 de milioane de euro pentru 2014, ceea ce corespunde uh, la 1,7% în plățile uh, intermediare SF. Așadar, e un procentaj din aceste plăți intermediare care au fost făcute pe durata acestei perioade. În final, în întrebare în legătură cu utilizarea Fondului European de Ajutare la Globalizare, v-aș reaminti că acest instrument se situează în afara bugetului european și pentru a-l activa trebuie să facem o propunere legislativă. Deci, de fapt, utilizarea acestui instrument se află sub controlul dumneavoastră. Asta puteți verifica dacă se aplică strict cerințele uh, prevăzute în legislație. Mulțumesc. Yeah. Vielen Dank für ähm, Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră și pentru disponibilitatea de a veni aici. Sper să nu vă pierdeți avionul pentru că a durat ceva mai mult. Mulțumim uh, foarte mult și acum dau cuvântul următorului vorbitor, uh, domnul Pleva, director general al DG Agri. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ați invitat uh, în fața noastră. și că mi oferiți uh, ocazia să răspund întrebările dumneavoastră. E vorba de aproximativ 8 uh, milioane de beneficiari uh, ai politicii agricole comune, nu doar agricultori, ci și companii, autorități locale, până la urmă toți cetățenii europeni au de beneficiat indirect de pe urma politicilor care contribuie la asigurarea mediului eh, și combaterea schimbărilor climatice. Asemenea, politicile acestea mențin activitatea economică în zonele rurale și ne protejează peisajul. Dați-mi voi să vă dau exemple de realizări ale PAC, eh, apărând în eh, raportul anual de activitate cu indicatori precis După cum știți, obiect, Obiectivul nostru este orientat uh, spre stabilitatea veniturilor uh, agricultorilor, care depinde de volabilitatea uh, prețurilor pieței, însă date recente ne arată că atunci când venitul mediu crește în UE, crește și venitul agricultorilor. PAC, de fapt, atenuează impactul volatilității piețelor iar agricultorii nu sunt uh, lăsați deoparte. Noi am uh, trecut printr-o reformă a PAC uh, și acum este mai orientată spre piață. Astăzi, agricultura și sectorul alimentar sunt mult mai competitive și reacționează oportunităților pieței, iar exporturile cresc foarte rapid în trecut nivelurile de prețuri europene au fost uh, peste uh, prețurile uh, pieței. Astăzi sunt mai competitivi, ne-a devenit exportator net de uh, alimente, băuturi. Uh, exporturile s-au ridicat la 122 de miliarde de euro în 2014 deci o uh, balanță de aproximativ 20 de miliarde de euro pentru comerțul agricol, fluxurile de export uh, se estimează să crească anual cu 8% și probabil că au crescut cu 8% în ultimii 10 ani. Din 2017 până acum, zonele de teren uh, la care se referă angajamente de mediu au crescut cu mai mult de 30 de milioane de hectare deci s-au triplat, contribuind astfel la protecția mediului și durabilitate. Cifrele pentru 2007-2013 arată că 8,7 miliarde de euro au fost cheltuite ca susținere a modernizării a 380.000 de exploatații agricole și încă 25 de miliarde de euro au fost colectați din investiții private. E important să menționăm că și transferul de cunoștințe e o Uh, o valoare importantă. În aceeași perioadă, mai mult de 2,4 milioane de oameni au beneficiat de pe urma activităților de formare legate de agricultură și silvicultură. Ce se ascunde în spatele cifrelor? E bine, uh, susținerea din partea PAC este competitivă și agricultorii au venit mai stabil. Dar sunt mai multe informații pe care le găsiți în raportul de activitate. Vă voi opri la aceste exemple. Apoi, în ce privește noile elemente, mm, pentru 2014, mm, aș spune că de forma noastră a fost convenită în 2013, deci în uh, perioada de tranziție, de punere în aplicare a reformei, mai ales în ce privește dezvoltarea rurală, în 2014, iată, ne aflăm încă în perioada <clears throat> de pune în aplicare a diverselor programe și uh, în procesul de adoptare a noilor programe. În ce privește plățile directe, sunt noi elemente cum ar fi uh, ecologizarea, care vor începe în 2015 și 2016 se vor vedea rezultatele. Însă aș spune că am început pregătirea pentru această nouă realitate încă uh, dinainte ca ea să demareze, deci mm, vrem să fim pregătiți din punct de vedere administrativ și am reorganizat pentru asta structura DigiAgri, am redus uh, două directorate în ce privește organigrama și am creat o unitate specială care să se ocupe cu plățile directe mai ales cu elementele legate de înverzire, ecologizare. Am uh, dezvoltat de asemenea mm, cooperarea cu statele membre ca să le ajutăm să se pregătească pentru noua perioadă de programare, ca să fim și eficienți în activitatea de control. Am stabilit un nou rol pentru organismele de certificare care vor opera în noua perioadă de programare. Am introdus noi elemente legate de suspendare, întrerupere și mecanismul de reducere pentru a îmbunătăți managementul nostru financiar și managementul financiar al statelor membre. De asemenea, am introdus nou cadru pentru o mai bună raportare a performanței, a modului în care politicile noastre funcționează. Deci, multă muncă de pregătire pentru 2014. Dați-mi voie să mai menționez un element neașteptat în 2014, embargo rusesc uh, asupra importurilor de produse agricole din UE. Și aș spune că a fost o mare problemă pentru că acest embargo s-a aplicat majorității produselor noastre de export. E vorba de 5,1 de miliarde în uh, carne, fructe, produse lactate și așa mai departe, legume și totuși am fost în stare să atenuăm efectele acestui embargo to help farmers. și să ajutăm agricultorii să stabilizeze veniturile și să ajutăm și exportatorii de uh, produse lactate să-și găsească alte debușeuri. Câteva cuvinte despre asigurări. Deci noi trebuie să ne asigurăm că această politică importantă este gestionată corespunzător. Situația generală privitoare la bugetul, uh, nemanagementul bugetar al PAC s-a îmbunătățit de anul trecut și până acum, prima concluzie fiind că rata erorii în plățile făcute de statele membre către beneficiari a scăzut la 3,10% pentru PAC în general. O a doua evaluare a noastră ar fi că atunci când ținem cont de capacitatea noastră de corecție, riscul bugetar este sub 2%, prag de materialitate, asta însemnând că, deși pot interveni, pot apărea erori atunci când agricultorii sunt plătiți, consecințele finale uh, la adresa bugetului rămân uh, la un nivel acceptabil și scăzut. Capacitatea de corecție în ce privește sumele plăților nedatorate pe care Comisia le va returna uh, la bugetul UE și apoi planul de acțiune și rezerve și uh, își dorește să elimine uh, erorile apărute și defectele. Numărul de rezerve exprimate a scăzut de la 63% până la 52%. DJ Agri și-a menținut uh, abordarea legată de audit și raportare din ultimii ani. Știm uh, acum precis uh, unde apar problemele și continuăm în mod sistematic să solicităm acțiuni eh, de rezolvare a lor din partea statelor membre ori de câte ori este necesar. Acțiunile noastre preventive dau rezultate bune, care deja se reflectă în rata erorii raportată în 2014. Mai ales progrese însemnate au fost făcute în statele membre care au fost criticate în ultimii ani, cum ar fi Grecia și Spania. Asta ne dovedește că dacă avem o activitate bună de monitorizare, uh, planul de acțiune dă rezultate. În viitor, DGAGRI va continua pe aceeași linie, va conlucra cu statele membre și le va susține pentru că acestea să-și îmbunătățească, îmbunătățească sistemele de management și de control și să ținem și rata erorii sub control. Acum câteva comentarii, că ați avut întrebări legate de recomandările pentru fiecare țară, specifice pentru fiecare țară și semestrul european. DG Agri și PAC uh, nu, au, nu sunt afectate direct de acest exercițiu foarte important uh, reprezentat de SMS european, însă desigur că ne interesează implicarea noastră și a statelor membre pentru o mai bună punere în aplicare a PAC în uh, anii care vin. Și încercăm să uh, ne ocupăm deja de această chestiune. Atunci când statele membre își modifică programele, noi ne exprimăm avizul și acceptăm doar acele modificări care, într-adevăr, îmbunătățesc utilizarea uh, banilor contribuabilor europeni și eficientizează programele. Deci statele membre au avut ocazia să-și modifice programele, acum au o dată pe an posibilitatea să o facă și întotdeauna utilizează această oportunitate. Vă pot da și un exemplu în legătură cu adoptarea programelor. Sunt, putem vorbi de măsuri care au fost considerate ca uh, fiind supuse erorii, nu au fost acceptate pentru noua perioadă de programare, deci am reușit să îmbunătățim modul de utilizare a banilor contribuabililor prin punerea în aplicare și modificarea programelor. Sigur că vom coopera și pe mai departe cu statele membre și va fi bine dacă în contextul procedurii de descărcare statele membre se vor gândi întotdeauna la importanța acestui element. Bun, cred că trebuie să mă opresc aici, să vă stau gata dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări foarte pe scurt. O să încerc să fiu cât se poate de clară. Am avut câteva informații despre cifre. Am văzut raportul anual, am clarificat unele din cifre și Poate că putem să mai uh, folosim și prezența Digi Radio aici pentru ca să clarificăm lucrurile. Am văzut că în raportul dumneavoastră anual se spune că 58% din uh, populația Uniunii trăiește în zone rurale sau uh, regiuni care sunt semnificativ rurale. În conformitate cu Agenția Europeană a Mediului, 75% din populația Uniunii Europene a cerut, a ales să trăiască în zone urbane și, în, și după DG Regio, peste două treimi din populația UE trăiește în uh, orașe. Mă întreb dacă e nevoie de o sinergie mai degrabă între direcțiile generale, pentru că altfel nu prea văd cum iese calculul. Și nu știu dacă vorbim la aceeași limbă. E foarte interesant pentru mine. Acesta este primul punct. Așadar, al doilea, avem uh, un uh, indicator de performanță cheie pe care îl avem în raportul nostru și anume rata de ocupare în zonele rurale. Dumneavoastră spuneți că în 2014 este stabilă. Eu aș vrea să mă vă întreb și să mă întreb cum poate Comisia să explice faptul că, pe de o parte, avem un declin permanent al numărului de agricultori și, pe de altă parte, rata șomajului este stabilă în zona rurală. Vreau să știu dacă e valabil pentru toate zonele și regiunile rurale această evaluare. Mai am o întrebare cu privire la rezerve. În ceea ce privește rezerva pentru uh, rezervele cu privire la progrese, uh, vreau să știu uh, părerea noastră cu privire la progresele făcute în ceea ce privește rezervele. Și mm, văd că toată lumea e obosită. Încă o ultimă întrebare, poate ca să vedem mai clar și să ne gândim poate mai filozofic. Uh, îmi amintesc că am avut un protest al agricultorilor pe 17 septembrie, dacă nu mă înșel, la Bruxelles. Și vreau să vă întreb dacă acest ultim pro, uh, protest este un indicator pentru faptul că toți indicatorii au, ai DG Agri au fost uh, cu adevărat îndepliniți în realitate. Mulțumesc, domnule director general, vă rog. Da, mulțumesc pentru întrebările acestea atât de pertinente. Voi încerca să răspund la ele în ordinea adresată. În primul rând, în legătură cu statisticile, care este proporția persoanelor care trăiesc în zona rurală. Aceasta nu este o activitate pe care o depunem noi. Noi ne bazăm, de fapt, în evaluările noastre pe mai multe surse statistice. De aceea, cred că avem și cifre diferite în funcție de surse. Ceea ce pot să spun însă foarte clar este că avem o statistică clară în uh, legătură cu beneficiarii politicilor noastre, agricultorii care participă la schemele noastre și nu avem uh, dificultăți să găsim uh, statistici precise cu privire la beneficiarii PAC, dar statisticile cu privire la zonele rurale depind, bineînțeles, și de definiția pe care acesta o au și pe care trebuie să o includem. Deci cred că va trebui, într-adevăr, pe viitor să găsim o interpretare comună, pentru că momentan nu există, de fapt, o competiție pentru GAP, pentru PAC, mai ales în ceea ce privește zonele urbane, nu se pune problema. O altă întrebare legată de protestele fermierilor. Aș spune că protestul fermierilor a fost legat mai ales de situația fermierilor în sectorul agricol și motivul pentru aceste proteste este că producția după înlăturarea cotelor de lapte în Uniunea Europeană a, au crescut. Vă amintesc că am, a fost introdus și un uh, o interdicție de, o interdicție de import uh, de, din partea Rusiei și de aceea am avut mai mult uh, un timp, cel puțin, um, probleme în legătură cu aceste, acest produs. Apoi o altă explicație este o creștere mai scăzută în cererea uh, din economiile curze dezvoltate. Deci presiunea pe prețuri și situația actuală au fost la originea protestelor, dar vreau să vă spun că am luat măsurile necesare imediat pentru a putea rezolva situația. Vreau să vă menționez de asemenea că în contextul uh, embargoului rus am introdus deja săptămân, uh, an, luna trecută și anul trecut uh, anumite măsuri, dar anul acesta în septembrie mai ales într-o reuniune specială a Consiliului am introdus așa numitul pachet de solidaritate cu 400 de 500 de milioane de euro care sunt uh, dedicați acestei probleme și pentru ca uh, fermierii să poată combate această situație. Una din posibilitățile pe care le avem, de asemenea, este îmbunătățirea diversificării exporturilor, însă cu acest nou pachet am putut uh, să oferim mai multă flexibilitate statelor membre care vor putea să își aleagă măsurile specifice care li se potrivesc în funcție de regiunea în care sunt. Nu e vorba numai de ei, ci și de alte sectoare de producție animală. Suntem conștienți așadar de problema pe care o avem și cred că este clar că facem ceva pentru a o combate. În ceea ce privește Turcia, aș vrea să vă confirm că această rezervă continuă. Dar există totuși o îmbunătățire față de anul trecut. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ayala Sender dorește să ia iar cuvântul. Am uitat să vă spun ceva, am uitat de o întrebare despre ocupare pe care mi-a spus-o. Creșterea ocupării în zonele rurale și în același timp scăderea um, ocupării în agricultură. Este clar că dacă avem un progres în agricultură, dacă avem uh, inovare care este implementată, atunci uh, sigur că ocuparea scade dar creăm uh, locuri de muncă și în zonele rurale, pentru că de multe ori, de exemplu, fermierii rămân în zone rurale și încearcă să facă și alte lucruri. Încercăm, de exemplu, să-i ajut, să um, îi ajutăm să treacă la agroturism sau la alte activități și să dezvolte anumite alte activități uh, economice. Oricum este foarte clar că, deși ocuparea în zona rurală scade, Uh, ea totuși în anumite alte domenii crește, aceasta nu în ultimul rând datorită politicilor PAC mm, și uh, nu neapărat datorită sectorului agricol, ci și uh, pentru că zonele rurale trebuie ținute într-o stare mm, bună, durabilă și de aceea cred că aici putem să știm că politica și-a adus rezultatele. Mă refer aici și la zonele cele mai defavorizate și la zonele cele mai devitalizate, unde politica și-a adus deja roadele. Doamna Ayala Sender. Eu solamente quería preguntarle que... Foarte rapid. Vreau să vă întreb, în eh, forma PAC s-a pus o situație prin care politica agricolă comună a deschis un dosar foarte important, subsidiaritatea, astfel încât în ce privește 2014-2020, în această perioadă, posibilitatea ca statelor membre să-și să aplice PAC așa cum, după cum și-o doresc și nu după criterii mai riguroase, a fost deschisă. Iată, cazul Spaniei. Deci cred că n-au făcut lucrurile foarte bine în Spania și se vor crea doar probleme și aș dori să știu în ce privește capacitatea statelor membre de a decide, de a-și alege formula pentru a pune în aplicare ajutoarele PAC. Cum credeți dumneavoastră ce efect vor avea atunci când e vorba de descărcare? pentru că mare favoare nu ni s-a prea făcut. Pentru că se, dezvo- se crește posibilitatea erorii cu dezvoltarea rurală. Deci, eh, iată, apar mai multe semne de întrebare, așadar vă întreb, ce așteptați dumneavoastră de la punerea în aplicare? Agricultorii spanioli, iată, e, suntem deja aproape noiembrie. Agricultorii încă nu știu la ce se aștepte. Nu e vorba de lapte, ci și uh, alte produse. Dar se anunță această reformă. Uh, cu ea s-ar putea cumva reduce acest decalaj generat, uh, care în Spania e o problemă foarte gravă. Aș dori să vorbim despre plățile din zona rurală. Mi se pare că dumneavoastră duceți o activitate de control foarte bună. Când aflați, de exemplu, că există o marjă de eroare de 0,4% și o corectați la 6,8% sau 0,97% la, în Grecia și ajunge la 8,91%, normal că nu mai se poate considera aceasta ca o corectură uh, nesemnificativă, sau cum a fost uh, Letonia cu o diferență de asemenea foarte mare. De multe ori aceste diferențe au o explicație, nu putem să acceptăm pur și simplu că așa este și uh, aceasta nu are încă nicio, niciun efect asupra acreditării uh, agențiilor de plăți. Știu că la două sau trei ați reacționat, ați corectat uh, cota de eroare, dar întrebarea este dacă putem să fim mulțumiți cu această, această rezolvare. Sunteți, aveți cuvântul ca să ne răspundeți. I will uh, reply in order. Voi răspunde pe rând. Crește subsidiaritatea 2014-2020. Drept că în ceea ce privește reforma convenită între Consiliu și Parlament, cum se dă mai multă flexibilitate statelor membre. Sper că statele membre vor fi mai responsabile și cu implementarea. Um, agricultura este foarte diversificată, de aceea există și posibilități pentru statele membre să trateze aceste probleme. Ce trebuie făcut? Cum uh, ce se întâmplă cu statele membre în această perioadă? Am spus deja <coughs> am pregătit un cadru comun de evaluare. O serie de alți indicatori de asemenea care ne ajută să evaluăm aceste performanțe. Mergem pe recomandările acestei comisii pentru a ne concentra pe formatul acestor politici suntem pregătiți pentru evaluarea acestui uh, instrument, dar asta se va întâmpla în viitor, pentru că vorbim de 2014, despre care am spus cum anume putem evalua aceste politici. Încă un lucru despre perioada 2014-2020. cauza acestui proces și pe baza propunerii destul de simple a Comisiei, rezultatele final al reformei este că acum politica va fi mult mai complexă decât înainte. Ne concentrăm acum pe simplificare, iar scrisoarea de misiune a comisarului este să implementăm cum trebuie și să simplificăm. Și pentru a simplifica, trebuie să ne întoarcem în statele membre și la Parlament astfel încât propunerea noastră să găsească acceptare. Deja ne analizăm toate regulamentele și încercăm să le simplificăm. Avem discuții cu actori implicați, vorbim cu Parlamentul și cu statele membre și cerem să ni se transmită idei cu privire la simplificare. Și pe această bază lucrăm cu diferitele elemente de simplificare care vor permite apoi o discuție coerentă și vor spune Uh, ce e cu statele membre. Vom simplifica prin acte de implementare și acte delegate. În ceea ce privește acele top-up-uri, acele majorări, făcute în evaluarea um, ratei de eroare de la comunicate de agențiile de plăți, în special în cazurile pe care le-ați menționat, doamnă președinte, așa este, am uh, sporit substanțial această rată. Avem o metodologie foarte clară. Asta pentru o rată erorii rezonabilă. Și în unele cazuri, așa cum se spune și în raportul de activitate, suntem obligați în baza tuturor informațiilor pe care le avem, pe lângă informațiile pe care le oferă agențiile, am sporit acea rată a erorii. Iar ca rezultat al auditului comisiei, am folosit rezultatele în acest audit, am analizat toate informațiile din partea agențiilor de plăți, la fel și cu uh, autoritățile de, cercet- de evaluare. Știu că nu sunteți satisfăcuți, trebuie să sporim rata. Ar fi mult mai bine dacă rata analizată pe statistica agențiilor ar fi reală. Considerăm că diferențele acestea apar nu din uh, vina agenției, ci din slăbiciuni în controlul pe care îl desfășoară agenția. Și de aceea lucrăm la îmbunătățirea sistemelor de control al agențiilor. Deci ce facem de fapt concret? Dacă rata e între 2 și 5%, la urmare valorii noastre și în special dacă e peste 5%, anunțăm o rezervă și dacă e necesar, cerem implementarea unui plan de acțiune. Și apoi vrem să vedem dacă e implementat. Și aceste măsuri Aceste măsuri ne vor ajuta pe viitor și să evaluăm mai bine situația agențiilor de plăți. Mai mult decât atât, în uh, reforma PAC e importantă și activitatea autorității de certificare. Aceasta va fi responsabilă cu controlul și statistica agenției de plăți și trebuie să evalueze activitatea agențiilor de plăți. Așadar, pe viitor nu vor mai exista astfel de top-up-uri rata erorii va fi evaluată mai bine. Iar simptomele ne arată că de cel mai multe ori suntem pe aceeași nivel de valoare cu agenția, dar așa cum ați menționat, un, în unele locuri uh, discrepanțele persistă și lucrăm împreună cu agențiile de plăți și cu statele membre pentru a reduce această diferență. Dacă așa se va întâmpla, vă fac eu cinste. Asta ne-ar bucura pe toți. Dar o să cred abia după ce voi fi citit raportul dumneavoastră de activitate. Sunt un mare fan, recunosc că îmi place raportul dumneavoastră de activitate și îmi place transparența și sper să rămâneți la fel de transparenți. Mai avem o oră și mai avem patru directori generali. Acum introduc un regim draconic. Pare rău că trebuie să așteptați atât de mult. Vestea bună e că am discutat 80% din buget până acum, deja. Domnul Smith. Very much, uh, Chair, and uh, let me first... Mulțumesc. Dați-mi voi, în primul rând, să vă spun că ne mulțumește și abordarea raportoarei ca să ne concentrăm mai mult asupra rezultatelor și am să încep prin a vă da trei exemple concrete a celor realizate. În primul rând, în contextul crizei Ebola, cu uh, nou regulament financiar, am putut ca foarte rapid să începem terurile clinice și în acest moment se și realizează aceste zonele afectate, deci cred că rezultatele sunt foarte concrete. În al doilea rând, realizări majore în lupta împotriva cancerului, mai ales cu uh, un uh, proiect anume care nu voi intra în detaliu, însă uh, avem și uh, avansuri în noua generație de uh, baterii, de bacterii, mă scuzați, avem uh, multe alte exemple și apoi uh, în rapoarte recente privitoare la impactul raportului cadru, mă scuzați, programului cadru 7, raportul a ieșit doar acum câteva zile, veți găsi acolo multe exemple în legătură cu uh, succesele acestui program, dar vă voi uh, transmite acest raport în următoarele zile. Din acest punct de vedere, uh, să vedem deci, rezultate concrete, chiar dacă politica noastră în ce privește cercetarea și inovarea are un impact uh, care e vizibil pe termen lung, dar studiile ne arată că 72% din uh, creștere și competitivitate e, datorie, e datorată inovării și cercetării. De exemplu, uh, în Germania știți foarte bine ce importante sunt cercetările în, investițiile în cercetare și inovare pentru creșterea economică, însă în raportul de activitate anuală nu doar că suntem atenți la aceste rezultate științifice, ci de asemenea suntem foarte atenți și la un management financiar uh, sănătos, corespunzător. Noi indicăm ceea ce facem, mm, activitatea de formare a coordonatorilor ca să ne asigurăm că nu se comite erori. Acestea fiind spuse, rata erorii este de 5% și cea reziduală e 3%. Mm, uh, iar Curtea de Conturi a făcut o observație interesantă aici și sunt de acord cu ea, și anume că majoritatea acestor erori nu sunt uh, cauzate de rea credință, ci, ci de faptul că programul este foarte complex. Și de aceea, pentru Orizont 2020, ne-am luptat foarte mult pentru această simplificare radicală a, a programului și în Parlamentul European am găsit un aliat foarte puternic și am reușit să simplificăm regulile de procedură, am făcut eligibil uh, TVA-ul, am avut uh, rate unice pentru finanțare, am scăpat de dobândă pentru prefinanțare, apoi uh, semnătura electronică. Parlamentul a fost deci aliatul nostru în lupta pentru simplificare, mai ales doamna Carvaio, a fost uh, uh, europarlamentar. A fost a un, rol, un rol foarte important în simplificare. De aceea, cred că rata erorii va scădea și mai mult după ce vom vedea până în aplicarea programului Orizont 2020 acolo sigur că dacă regulile sunt uh, mai simple, beneficiarii nu fac erori și atunci sigur că rata erorii scade și atunci putem reduce și numărul de uh, bani recuperați și să limităm și gradul de frustrare pentru participanții noștri. Deci din acest punct de vedere uh, avem mari speranțe în ce privește orizont 2020 și vom continua, desigur, cu campanie de publicitate pentru a reduce în, cadrul, în, în programul cadru numărul 7, rata, rata erorii. Voi trimite felicitări de, Cre- de Crăciun tuturor coordonatorilor noștri, în rândul nu doar un an nou fericit, ci și un an fără erori. Ca să ne asigurăm că erorile rămân în cadrul unor ținte și obiective acceptabile. Și în final, e bine să menționăm pe scurt și eh, simplificarea. Iată, primul rezultat al unui studiu eh, făcut eh, cu privire la beneficii, cu, cu consultarea beneficiarilor și participanților arată că aproape cu toții recunosc că regulile Orizont 2020 sunt un mare pas înainte cu această simplificare radicală. Singurul minus e că <laughs> mm, suntem îngropați în propuneri, pentru că programul este atât de ușor accesibil că până acum am primit aproape 65.000 de propuneri, deci am, venit, am devenit victimele propriului nostru succes. Cam atât, mă opresc aici, dar vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Danke schön, die Berichterstatterin. Doamna raportor, mulțumesc. Mulțumesc, domnule director general, mulțumesc pentru exemplele noastre foarte concrete, pentru că cred că asta este ceea ce necesităm uh, ca să reușim ceva uh, cu adevărat, concret. Aș vrea să, în primul rând, să leg ceea ce a spus dumneavoastră de ceea ce ziceați înainte în legătură cu simplificarea și anume faptul că majoritatea erorilor se datorează complexităților exagerate ale programelor din cadrul celui de-al șaptelea program cadru. Trebuie să încercăm să facem această simplificare. Deci așteptăm în continuare să se întâmple aceasta de la sine. Aceasta este una din întrebările mele. Ați spus că sunt 27.000 uh, de propuneri pentru orizontul 2020. Sigur că există foarte multe noi IMM-uri, foarte multe um, entități care, bineînțeles, uh, ele multiplică posibilitatea de eroare. Am o întrebare cu privire la cel de-al șaptelea program cadru. În momentul de față acesta este evaluat și evaluarea este în curs și poate că ați putea să ne transmiteți la sfârșit rezultatele acestei evaluări. Vroiam doar să vă întreb, poate eu am un răspuns la aceasta, dar în raportul dumneavoastră menționați faptul că programul cadru 7 va fi finalizat în 2020. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că văd că dumneavoastră puneți un semn de întrebare aici. Știți și că sunt foarte îngrijorată de complexitatea și nevoia de coordonare și de a, de a implementa cadrul financiar 7 uh, într-un mod foarte responsabil. Cred că sunt uh, mai mulți actori implicați în această gestiune, iar uh, în ceea ce privește cercetarea, ea ține de alt domeniu, este un sistem care trebuie coordonat și nu este ușor deloc. Știu că Comisia dorește să facă progrese pe acest dosar, dar cum puteți să vă asigurați că se garantează coordonarea între toți acești actori? Pentru că cu cât avem mai mulți actori, cu atât mai dificilă va fi coordonarea. Aceasta este prima mea întrebare, poate puteți să mai îmi răspundeți și să vă mai pun eventual întrebări ulterioare. Mulțumesc. M-ați întrebat de ce nu am avut uh, o simplificare radicală în uh, programul cadru 7. Problema este că dacă introducem o simplificare foarte mare, trebuie să redeschidem uh, procedurile care au fost deschise în proceduri ordinare, cauzele așadar, ceea ce va dura poate peste un an și jumătate pentru ca acest program să fie simplificat cu adevărat în textul juridic, ceea ce nu merită pentru că programul se află spre sfârșit acum. Apoi ați spus uh, pe bună dreptate că cei care sunt noi în program sunt întotdeauna cei care fac erori și așa este și la orizontul 2020 am văzut că au intrat foarte multe noi uh, întreprinderi mici, mijlocii și că a trebuit să-i informăm pentru ca să putem de asemenea să-i și uh, formăm și să evităm ca acești noi veniți să facă erori prea multe. În legătură cu cât vom mai avea proiectele din cadrul financiar 7, Fiind dat că avem o întârziere cu fondurile din acest cadru, program uh, cadru, o să avem uh, probabil uh, până în 2019 programe. O să vedem în 2016 un, o culme a numărului de programe, dar probabil că în programul cadru 7 situația va rămâne la fel cu o rată de eroare de 5% și nu cred că se pot face miracole aici. În, la începutul orizontului 2020 o să putem uh, să constatăm o îmbunătățire și vom vedea și că s-a redus rata erorii la aceste proiecte. Ați menționat și un ultim punct care cred că este și o îngrijorare a doamnei Gresle pentru că acolo dânsa a menționat că sunt foarte multe părți care sunt uh, implicate. Avem, într-adevăr, șapte uh, directori generali care se ocupă de cercetare, avem mai multe agenții executive care se ocupă de diferite domenii, deci, din punctul dumneavoastră de vedere, este vorba întotdeauna de un program care se bazează pe mai multe resurse. La orizontul 2020 am uh, stabilit însă formarea unui uh, call center um, și aceasta continuă. Întrebarea este dacă se va, va fi implicată o agenție executivă, oricum o fi, dacă se trece prin DigiConnect sau agenția executivă, avem uh, un set de reguli care se aplică tot timpul. Avem deci un singur set de reguli și o singură unitate um, care se aplică. Deci avem o singură echipă de experți, avem o singură echipă de experți IT, de exemplu, care este armonizată între noi și aceasta uh, este un lucru pozitiv în guvernanța agențiilor executive, dar și în guvernanța în diferitelor uh, proiecte comune, noi suntem prezenți, avem acolo chiar o parte a leului, adică dacă lucrurile nu funcționează, putem noi bloca și putem noi cere modificări radicale. Cred că am făcut totul posibil pentru ca să garantăm un sistem de control bun și să garantăm că programele care sunt implementate sunt armonizate bine și deci pot aduce rezultate concrete pentru societate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iara Sender. Gracias, presidenta. Sí. La... Mulțumesc, doamna președinta, și mulțumesc, director general, pentru toate informațiile oferite. Din notele sau raportul pe care le-am primit, aș dori să insist asupra unui lucru, pentru că sunt programe în legătură cu care e prea dificil de identificat cine face lucrurile bine, pentru că sunt informații destul de abstracte. Și atunci aș insista că pentru descărcarea de acest an să putem uh, începe să analizăm lucrurile și atunci aș dori <laughs> iată asistenții încer- încearcă, nebunesc încercând să-mi clarifice lucrurile dar totuși, dumneavoastră, cu siguranță puteți să mi oferiți mai multe informații în legătură cu uh, plusurile și minusurile, nu vreau să spun eșecurile, pentru că nu e vorba de eșecuri, ci dacă nu s-a obținut un succes, uh, se poate uh, încerca din nou. Însă, defalcat pe țări. Uh, de la țară la țară, nu? De exemplu, eu, sunt, eu mă ocup de transporturi și aici se utilizează... A, a la ora... Iar aici nu va fi vorba de un fond ca la Orizont 2020. Ar fi frumos să vedem diferitele programe și proiecte împărțite pe state membre. Asta vă rog să faceți. Vă rog acest lucru pentru că altfel asistenții mei nu se descurcă. E foarte greu să obții informațiile corespunzătoare. Atunci se pot uh, identifica anumite tendințe. De exemplu, pe pagina 37 am văzut că obiectivele EMA și așa mai departe sunt impresionante. Țări precum Finlanda și Danemarca sau uh, Suedia Deci uh, scad efortul. Fie au fost uh, stabilite niște valori foarte mari la Suedia, ați propus 4%, poate ați fost prea optimiști. Dar cred că vor obține cumva acest rezultat până la urmă. Alte țări, pe de altă parte, ar putea avea rezultate mai bune, dar uh, nu prea mai aduc rezultate. Iar ce facem cu Regatul Unit, unde nu există niciun obiectiv? Și luego querría simplemente que me explicara usted. Și aș vrea să mai explicați că există uh, în cazul în care am înțeles eu că 20% din uh, proiect nu este spus niciunei obligații de justificare și aș vrea să ne explicați cum stau lucrurile, despre ce sume vorbim, uh, pentru care nu există obligația de a se justifica. Leider auch noch drei Fragen. Păi am și eu trei întrebări, din păcate. Pentru orizontul 2020 uh, ați avut uh, foarte multe uh, aplicații pentru mai, mult mai puține oferte de granturi. Cum rezolvați această situație? Cum reușiți să faceți trierea? A doua întrebare este despre cheltuielile administrative. Acele organe părți terțe au costat 100 de milioane de euro și în Direcția Generală 31 de milioane. Puteți să ne detaliați mai mult, să ne defalcați aceste costuri, care sunt uh, cele mai costisitoare întreprinderi. Și um, trei, în ceea ce privește serviciul intern de auditare, mă vreau să mă refer la răspunderea dumneavoastră pentru Chitre, Imer și alți copii nelegitimi, nu mă refer la ei dumneavoastră, desigur, trebuie să ne simțim responsabili pentru acești, pentru faptul că nu a existat o rezervă pentru ITER și întrebarea e de ce. Și la IMI vedeți foarte bine că puteți să vă distanțați deja de ea și aici am și eu un reservation. Care este, deci, um, părerea noastră, care e planul dumneavoastră. Avem și o întâlnire cu comisarul Caniete și apoi rezerva globală pentru cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Nu putem să vedem exact ce se întâmplă acolo dacă nu avem o defalcare mai exactă. Ce faceți cu orizontul 2020? Continuați așa global mai departe? Mulțumesc pentru răspuns anticipat. Thank you very much uh, for the, the questions. First of all, uh, with regard to um, success stories. Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește impactul acestor povești de succes și impactul lor, ar trebui să facem mai multe. Trebuie să comunicăm mult mai bine. Din păcate, oamenii de știință nu prea fac acest lucru. Ei doresc să cerceteze, să studieze, dar nu să comunice. Și aici trebuie să ne îmbunătățim. Ați mai menționat cele obiective de cheltuieli de, pentru statele membre. Știm că încă din anul 2000 statele membre s-au pus de acord ca până 2010 să, sta, să cheltuie 3% pe cercetare și inovație. În 2010 nu și-a ajuns să la acest obiectiv. Am spus bine, 2020. Din nou același angajament, toate statele membre să investească 3% din PIB, cercetare și inovație și nu vom ajunge nici în 2020 acolo. Și totuși, acele țări care au investit mult în cercetare și dezvoltare, sunt cele mai competitive nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Monitorizăm această situație, nu putem impune desigur nimic, dar mereu întrebăm sau arătăm că aceste investiții sunt necesare nu doar la nivel european, ci și național și regional. Doamna Gessler, Ați, aveți dreptate, primim foarte multe propuneri și aplicații. E alarmant cât de celebru e acest program. Arată un singur lucru. Parlamentul avea dreptate când a spus că bugetul Orizont 2020 ar, trebui, ar fi trebuit să fie de 100 de miliarde și nu de 90, cât am primit până la urmă. Vă dați seama ce activități diverse avem cu această evaluare în, doi pa, în două etape. <coughs> Cerem oamenilor să vină numai când au nevoie de cooperare internațională din punct de vedere strategică, da, dar rata succesului scade la 12-14%, ceea ce e alarmant, în special pentru nou veniți, dacă vadă că această rata succesului scade și trebuie să facem tot ce putem pentru a elimina această rata. Privește agenția executivă, IRS 2,8%. Vă voi da însă valori detaliate pentru aceasta. Punct de vedere politic și pentru IMI și pentru fuziunea pentru energie, e tot la comisie, chiar dacă descărcarea ține de aceste companii, la ITER, comisarul Caniete e responsabil, eu ca director general nu mai sunt responsabil, dar sunt, uh, desigur, uh, în contact cu colegii. Există, da, acea rezervă generală, chiar dacă pentru 97 sau 98% din, chel din cheltuieli sunt 100% sigur că totul e în regulă merg pe regulile jocului, care spun că dacă e o rată erorii mai mare de 2%, trebuie să facem o rezervă generală. Dar pe lângă cele cheltuieli unde putem spune că nu există nicio problemă, toate sunt sub 2%. Fie că e vorba de IRC, de Marie Curie sau prefinanțarea pentru Orizont 2020 sau programul Carbon și Oțel. Voi studia și dacă doriți, că ați menționat Orizont 2020, ar trebui să facem o diferențiere mai clară cu nu va mai fi nevoie de nicio diferențiere. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mă tem că ne vom mai vedea. Iar cât privește rezerva globală, nu faceți asta pentru Orizont 2020. Mulțumim pentru informații. Și acum răsare soarele, <coughs> ajutorile externe, nu există reguli, nu există probleme. Ines? Eh, da, totuși, eh, când am cerut informații de falcate pentru fiecare țară, ați vorbit de informații, dar poate directorul general poate să trimită aceste informații de deci, falcate, dacă s-ar putea. Aquellos que van mejor, aquellos que van peor, pero también por, por países, por favor. Ja. Ja. Ich, ich habe es so verstanden, dass wir das kriegen. Hm? We have tomorrow we'll provide you all the Mâine vă vom da toate informațiile de care aveți nevoie, da? Nu trimiteți camionul cu documente. Vă rog. Voi încerca să vorbesc foarte pe scurt, pentru că timpul ne scapă printre degete și voi încerca să răspund întrebărilor domnului raportor. Principalul de beneficii, cuvintele cheie care s-ar putea găsi aici. Aș propune două contribuții pozitive la obiectivele mileniului și, în al doilea rând, transparență. La primul, uh, Cred că am contribuit în mod foarte pozitiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Mă pot da câteva valori. 58,7 milioane de oameni au primit ajutor în hrană, 5,7 au primit educație tehnică și vocațională, formare, 1,2 milioane profesori au fost educați într-o școală primară, 37.000 de școli construite sau renovate, 300 de mii de eleve noi, studente în educație secundară, 20 de milioane de copii vaccinați, au fost construit centre și dispensare. Toate acestea au contribuit la atingerea, într-o oarecare măsură, a obiectivelor de dezvoltare al mileniului. Iar cât privește transparența, aș menționa că am primit, am, am fost upgradați în registrul IATI, nu suntem încă pe primul loc, dar facem un mare efort pe acea parte și aș mai menționa că astăzi puteți găsi pe site-ul nostru două instrumente care vă permit să vedeți ce finanțăm, unde, în ce scop. Există un program numit Aid Explorer și Europe Aid, elemente concrete, dumneavoastră, orice cetățean poate merge acolo și verifica. Elemente noi implementate, așa cum s-a spus, eh, suntem abia la început, ideea abia a intrat în vigoare în martie anul trecut, dar mă eh, avea câteva lucruri interesante de spus. Doamna Gresle știe foarte bine acele fonduri de încredere. Revizuirea regulamentului a dat posibilitatea să creăm astfel de fonduri europene ce deci putem face la nivel european cu state membre și să nu mai încercăm să lucrăm cu alte organizații internaționale. Și acum un an am creat primul astfel de fond european pentru a trata problema din Republica Central Africană. 100 de milioane, 108 milioane. Uh, Sumele au fost alocate unor proiecte, 94% din suma anterioară, 26,4 milioane contractați și 16 milioane plătiți deja, ceea ce e cu totul nou și arată cât de util e să ai un instrument unic unde toată lumea finanțează acel instrument cu reguli mai clare, mai simple și putem acționa mai repede. E un exemplu foarte clar, o nouă posibilitate pe care ne-a dat acest nou regulament financiar. A treia întrebare, consecințe macroeconomice generale, aici aș avea două lucruri de spus. Rata de creștere în Africa, vedem valori de 4, 6 sau chiar 9% în țările partenere în Africa. Dar sigur, această rată a creșterii nu e suficientă. Trebuie să vedem cum anume e folosită și distribuită această creștere și de unde provine. <clears throat> Pentru că câteodată e vorba de materie primă, dar în alte cazuri e vorba de creștere reală și diferă și distribuirea dar elementul acesta e interesant și aș dori să subliniez ce e cel mai important pentru noi și anume în 2010 sărăcia la nivel global a fost înjumătățită cu 5 ani înainte de termenul limită și scade de atunci. Dată fiind valorile actuale, cei care trăiesc cu mai puțin de 1,25 de dolari pe zi a scăzut cu peste un miliard din 1990 încoace. Iată ce impact mare putem, uh, pe care îl putem menționa. Aș dori să mai spun ceva pe lângă cele trei întrebări. Să facem o trimitere. Facem, avem o rezervă. Mi-aduc aminte că și anul trecut m-a întrebat doamna Gresle acest lucru și vrem să răspund anticipat, dacă îmi permiteți faptul <laughs> că această rată a erorii e atât de scăzută și s-ar putea să continue tendința în scădere. Am identificat asta și am tratat-o. Am încredere că putem avea un cadru general pentru acest uh, cadru, de, da, cu toată rezerva. Dar e ultimul an în care vom avea astfel de rezervă. avem un studiu cu rata erorii reziduale și durează. Din păcate n-am putut o face pentru 2014, nu pot schimba ah, dimensiunea porții de fotbal la pauză, trebuie să fim coerenți, dar sper ca anul viitor să venim cu rezerve specifice în zonele unde avem probleme. Aș dori să vă aduc aminte că nu vorbim doar de fraudă, ci de bani pierduți. Vorbim de erori administrative. Cele apar în contractele noastre cu organizațiile internaționale și cu organizații de societate civilă și într-acolo ne concentrăm activitățile și sper să putem îmbunătăți situația. Ați menționat problema rezultatelor, indicatorilor și așa mai departe. Sincer să vă spun, ce avem acum? Avem două lucruri. Pe de o parte, indicatori din raportul anual care provin direct din baza juridică, acest sistem de acțiune externă, și avem alți indicatori la nivel de proiect care ne permit să avem indicatori cu privire la impactul real. Ce lipsește legătura între cele două și cum putem avea un sistem general care să ne permită să măsurăm rezultatele. Și de aceea am lansat în martie anul acesta acest cadru al rezultatelor. Noi sperăm că va da încă anul acesta un prim set de elemente în ultimul trimestru. Și astfel sperăm să putem arăta impactul și rezultatele activității generale în aceste politici de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim pentru că ați și anticipat întrebările și întrebarea mea și doamna, întrebarea doamnei președinte. Mulțumesc! N-aș dori să intru acum în discuții politice. n-a ajuns cât am discutat politic despre criza migrației, dar portofoliul dumneavoastră e prioritatea principală dată fiind criza migrației, asta între toate prioritățile UE și mă întrebam dacă sunteți de părere că instrumentele DigiDefco sunt uh, suficiente pentru aceste provocări, dacă sunteți bine pregătiți sau dacă puteți folosi recomandări politice în descărcarea 2014, să așteptăm revizuirea la mijlocul mandatului ca să aveți instrumente mai puternice. Rămâne prim, prioritatea numărul 1, după cum am spus. Și a doua întrebare. Vă voi aduce aminte anul viitor despre ceea ce ați spus cu privire la rezervele generale și specifice vom discuta descărcarea de anul acesta și vă voi aduce aminte de ceea ce ați spus. Și de fapt și comisia vă va aduce aminte, pentru că comisia a menționat acest lucru în raportul de sinteză. A spus că doresc să trimită instrucțiuni către Digidescu ca să extindă modul în care ține cont de rezultatele activităților sale pentru a avea acțiuni viitoare în care să țină cont de risc. Am o ultimă întrebare, poate foarte pe scurt. Ne-ați putea spune public aici ceva despre cazul IMG? Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește problema migrației și a refugiaților, după cum știți, Comisia a prezentat o agendă care acoperă mai multe dimensiuni ale acestei probleme și care au legătură cu diferite politici ale UE. În ceea ce privește dezvoltarea, noi vrem să ne concentrăm pe cauzele de la originea acestui fenomen, de ce oamenii simt nevoia să fugă și noi considerăm că rolul nostru este să ajutăm țările de origine și țările de tranzit să creeze condițiile pentru ca oamenii să poată alege și problema acum este că foarte mulți nu pot alege. Când vorbim despre origine, origini și cauzele la acestei fenomen, trebuie să vorbim deci despre opțiunile pe care le au oamenii. Ceea ce încercăm noi să facem este să creăm mai multe instrumente în același coș, ca să spun așa, folosind uh, fondul de ajutor pe care îl avem acum, În următoarele zile, Comisia va decide despre crearea unui fond uh, european de ajutor pe care o să îl folosim pentru a mobiliza 1,8 miliarde de euro din 5 surse diferite de finanțare în cadrul responsabilității Comisiei și uh, care se leagă de 5 servicii diferite ale Comisiei cinci servicii s-au pus de acord să pună la un loc mai multe mijloace financiare cu aceleași reguli și noi să creăm procedurile pentru a acționa. În comisie, precum și în alte organizații, aceasta deja este o schimbare foarte mare și astăzi am primit uh, acordul unanim din partea statelor membre de a crea acest fond de ajutor și Comisia poate lua acum decizia. Ce decizie poate lua Comisia concret? Comisia poate să încerce să creeze locuri de muncă foarte repede. Trebuie să ne adresăm nevoilor uh, tinerilor și nevoile fetelor și femeilor, pentru că ele joacă un rol esențial în economiile țărilor de care vorbim. Dar avem uh, și de lucrat la aspecte precum uh, managementul politicilor acestora, guvernanță, gestiunea frontierelor sau uh, evitarea situațiilor în care grupuri radicale sau grupuri de traficanți folosesc această situație pentru a se îmbogăți și pentru a finanța apoi activități ilicite. Avem deja multe proiecte în Perol și lucrăm uh, de aproape cu statele membre care au decis să participe la acest grup Există mai multe state care au participă și nu sunt state membre? Deci, sper ca aceasta să fie un element central care ne va permite să facem mai repede ceea ce trebuie să facem cu țările partenere de care vorbeam. În legătură cu rezerve cu rezervele. Avem o presiune clară asupra noastră de a ne grăbi pe acest domeniu și am luat această nevoie foarte în serios. Însă, pentru a face acest lucru foarte în serios, avem nevoie de un nou studiu cu privire la rata de eroare care trebuie pregătită pentru a avea aceste concluzii. Nu putem uh, să folosim uh, abordarea actuală pentru a ajunge la o concluzie. Trebuie deci să redefinim studiul. Acesta a fost uh, pregătit uh, diferit și aceasta o să ne permită așadar să avem o abordare specifică față de această problemă. Și în ceea ce privește acum uh, alte fonduri, Comisia a decis că IMG-ul nu mai este recunoscut ca instituție internațională care poate gestiona proiectele, nu mai există posibilitatea de a uh, acorda contracte prin intermediul acestei instituții. Contractele vor fi verificate foarte îndeaproape și uh, au fost uh, înmânate și mie pentru verificare și așteptăm acum acțiunea curții uh, pe care IMG-ul a uh, lansat-o în fața, uh, la adresa Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Știți că la sfârșitul acestei luni vom mai avea o reuniune în camera cu privire la uh, DEFCO și SAE-ul în relația lor cu 136 de ambasadori din țări terțe și acolo putem să discutăm din nou despre reportare și cu dumneavoastră și cu alții. Mulțumesc foarte mult, suntem cam presați de timp. Mie nu mi-a plăcut că 9 din 24 uh, de indicatori de performanță nu au fost atinși, precum rapiditatea plăților, lucruri foarte simple, mai ales la recomandările de audit. Așteptăm uh, să mai colaborăm cu dumneavoastră pentru ca să aflăm mai multe. Știm că e vorba de un domeniu foarte dificil, dar dacă statele membre vor avea uh, aceste de, să avea fonduri pe care le vor putea, uh, le vor putea plăti vira către noastră, eu pot să dau din nou uh, de băut cuiva. Acum uh, trecem mai departe, vreau să o salut pe doamna directoare general Irene Suca, director general al resurselor umane și vreau să vorbim despre școlile europene. Îmi dau cuvântul mai întâi raportoarei acum. Mulțumesc, îmi place că văd și echilibru de gen aici și vă mulțumesc. În raportul anual de activitate ați menținut rezervele din 2013 în legătură cu uh, motivele informațiilor oferite de Curtea de Conturi. Noi v-am oferit niște răspunsuri, dar cred că noi dorim să știm ce este la originea acestor rezerve exprimate, care sunt faptele. Vorbim de un caz clasic de fraudă, oare? Oare a fost un caz nedescoperit uh, timp de multă vreme? Ce lecții putem învăța de aici? Dacă faceți progrese de asemenea. Deci care sunt îmbunătățirile de făcut în guvernanța școlilor europene în acord cu observațiile Curții de Conturi și care ar fi rolul directorului școlii, secretarul general al școlilor europene, Consiliul de Administrație, ca să încerc să fac un rezumat și care este a lucrurilor. Ce se întâmplă cu punerea în aplicare a planului de acțiune pentru 2015? Poate o întrebare pentru domnul Kivinen. Și poate o... nu pot profita de ocazie pentru o întrebare provocatoare pentru dumneavoastră poate separăm problemele, pentru că misiunea noastră principală ca director al Comisiei pentru Resurse Umane e practic să vă asigurați de securitatea internă a Comisiei Europene, să promovați excelența în managementul resurselor umane. Vorbim acum de abordare bazată pe rezultate, vorbim de ceva nou pentru toate activitățile instituțiilor europene sigur, inclusiv uh, Comisia Europeană, deci aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că personalul Comisiei e suficient uh, pregătit și competent pentru a contribui și a face această abordare bazată pe rezultate și dacă direcția noastră generală are activități, proiecte specifice, formare pentru personalul Comisiei pentru a pregăti uh, Uh, pentru această nouă abordare. Mulțumesc. Welcome as well to the Secretary General of the European Da, sigur că uh, urăm uh, bun venit uh, și domnul Kevin, secretar general al școlilor europene. Mulțumesc. Încep cu ultima întrebare, e foarte importantă. Personalul comisiei e întotdeauna gata și pregătit pentru noile provocări. De ce? pentru că e un staff excelent, pentru că a fost uh, selectat în cel mai bun pos- mod posibil, pentru că managerii sunt excelenți, cred că aveți un bun exemplu aici, și pentru că eu consider că DigiBudget e lider în domeniu, tot, toți membrii comisiei uh, sunt angajați pe calea noi abordări bazate pe performanță și chiar cred că vom da rezultate. Poate nu voi fi eu aici data viitoare, dar sunt sigur că veți vedea aceste rezultate. Personalul nostru este foarte motivat și cred că într-adevăr vor fi la înălțimea provocării. Și acum, uh, referitor la prima întrebare, da, într-adevăr, uh, a existat un caz de fraudă, știți foarte bine, am detectat acest caz Eh, justiția belgiană s-a implicat, eh, persoana respectivă a fost arestată, da, cazul e problematic. S-a făcut un raport al Curții de Conturi, un, repo, un raport al Serviciului Intern de Audit, s-au avut multe probleme cu eh, managementul financiar din școlile europene, dar dacă e vorba de guvernanță, că ați menționat-o, Bun, ea are un caracter particular pentru că avem 14 școli care sunt complet independente. Deci este o situație sui generis. Dacă am avea cele 35 direcții ale comisiei, fiecare dintre ele ar trebui să uh, obțină descărcare. Ar fi un caz similar. Deci nu avem o autoritate centrală care ar fi responsabilă pentru descărcare. Și deci problemele pe care le-am întâmpinat da, există rezervarea emisă de comisie, rezerva emisă de comisie și noastră m-ați întrebat ce facem în acest sens. Care e autoritatea formală care poate acționa? Așadar, vă răspund. Autoritatea formală e un vot din 30 din Consiliul de Administrație. Asta este votul Comisiei. Știți că uh, școlile europene sunt guvernate printr-o convenție internațională. Noi avem doar un vot Încercăm să facem tot ce putem, dar sigur când e vorba de măsuri severe și dure, puterile noastre sunt limitate. Însă totuși facem multe când e vorba de măsurile așa numite soft. Și aici am o listă întreagă cu ce am făcut noi ca să îmbunătățim situația Deci avem un, uh, uh, pe cineva de la comisie din managementul de nivel mediu pentru un nou sistem de contabilitate. Am finanțat un post de coordonator intern. Am susținut înființarea uh, unui sistem calificat de achiziții publice în școli europene. Am uh, uh, uh, acordat fonduri în acest sens. Susținem secretarul general pentru a aduce la zi regulamentul financiar al școlilor cu un nou regulament care va, a intrat în vigoare în mai și asta a înființat un nou grup de lucru pentru o mai bună revizuire a regulamentului financiar. Am înființat un alt grup de lucru împreună cu Digi Budget pentru a ajuta Secretariatul General a, ca să dea curs raportului Comitetului Bugetar cu recomandările auditului intern. Deci iată cât de multe facem. Însă, Întrebarea e, în ce măsură e destul ceea ce facem? Noi sperăm că în 2015 vom vedea progrese. Acum, întrebarea e ce se întâmplă dacă nu vom vedea aceste progrese. Se va pune sub semnul întrebării sistemul general de guvernanță. Deci, poate, la un moment dat, ar trebui să ne punem întrebarea în ce măsură ofițerul ă, sau funcția acestui ofițer nu ar trebui cumva transferată Secretariatului General al ă, Școlilor Europene. Ceea ce nu i-ar prea conveni, probabil, dar cred că ar fi cea mai bună soluție. Mă voi opri aici și dau cuvântul domnului Kevinan. Da, confirm tot ceea ce a spus colega mea. A existat într-adevăr, din nefericire, un caz de fraudă cu contabilul șef al unei din școli care și au utilizat funcția și software-ul nostru învechit de contabilitate uh, a fost folosit uh, și apoi, uh, din păcate, a existat și o abordare cam naivă și amatoristică în probleme financiare în trecut. Frauda a avut loc în luna de fapt ă, a fost descoperită în mai 2012, ce spune vorbitorul, ce ă, învățăminte am tras noi, noi păi am ă, schimbat aproape tot în modul în care funcționăm din punct de vedere financiar, ne-am schimbat regulamentul financiar, am avut recomandări ale auditorilor intern și ale curții de conturi și, din păcate, nu le-am putut aplica din cauza vechiului uh, software și am avut uh, multe probleme să avem la dispoziție un nou software și în final, după 9 ani de încercări fără succes, în 2013 am stopat acest uh, proces și am avut un proces de un an cu SAV. În decembrie 2013 am stopat acest sistem și avem unul nou de la 1 ianuarie anul următor. Am schimbat uh, software, am schimbat regulamentul financiar. Uh, acum suntem mult mai strict. Am avut o problemă și cu aprobările și programele de plăți dar acum suntem pe cale de a, re, de a rezolva această problemă, fără îndoială că uh, nu ar fi fost posibil fără investiții uh, în uh, sistemul de management, în, în, în formarea contabililor noștri. Avem 14 școli în 7 țări, deci procesul a fost unul complicat. Și totuși pot spune că, iată, începem să vedem rezultatele pozitive și Iată, suntem recunoscători Comisiei pentru sprijinul acordat. Am avut multe recomandări, uh, multă consiliere și am putut uh, participa la uh, programele de formare din comisie, am utilizat cunoștințele lor ca să îmbunătățim cunoștințele noastre proprii și îmi pare rău dacă trebuie să spun că raportul Curții de Conturi pe 2014 încă va fi o dezamăgire. Însă, în 2015, într-adevăr, sperăm Iată, știm și noi să tragem învățămintele necesare, că doar suntem dascăli și uh, vom evita uh, repetarea unui astfel de caz în viitor. Sigur, uh, am avut cazuri de epuizare, de îmbolnăviri în personalul nostru pentru că au fost schimbări epuizante pentru, pentru personalul nostru, însă suntem optimiști că totuși am, acum am corectat lucrurile. Recomandările Curții de Conturi și ale Auditului Intern Sigur, uh, aproape am rezolvat toate problemele datorită lor. În 1 ianuarie am avut uh, schimbări enorme care au intrat în vigoare. Să sperăm că și nu numai sperăm, ci și acționăm. Ca, vom avea un, ca să avem un uh, management financiar mai solid și ca e, niciunul din controlorii noștri sau doamna Suca pe viitor să nu mai exprime nicio rezervă. Dar vorbesc despre 2015. Well, thank you for the explanation. I am just... Mulțumesc pentru explicație. Mă întrebam însă de ce a durat atât de mult pentru a descoperi ceva atât de important, de ce a trecut 20 de ani. Nu pot să înțeleg cum se poate așa ceva. Cum se poate să nu se fi descoperit ani de zile această problemă. Mulțumesc oricum foarte mult pentru atitudinea noastră proactivă și pozitivă și pentru că ați decis că ofițerul de autorizare va fi în direcția dumneavoastră sau cum, ați, cum vreți să faceți ca schimbare concretă în structura de management? Ar fi foarte interesant. Și vreau să vă întreb de asemenea dacă aveți un raport de activitate din partea secretarului general, adică. În primul rând, eu ca secretar general al școlilor europene sunt gata să preia orice responsabilitate este necesară. Însă problema nu ține neapărat de bunăvoința mea, ci mai degrabă de faptul că avem convenții destul de complicate care sunt foarte dificil de modificat. Avem acum un sistem uh, pe care îl introducem și am avut controlori financiari. Curtea de conturi a venit la noi în fiecare zi în fiecare an, îmi cer scuze, am lucrat timp de șapte ani cu auditorii interni ai Comisiei Europene, dar ceea ce nu am făcut destul înainte de 2012 este să și stabilim responsabilitatea pentru acțiuni la oamenii care fac aceasta în fiecare zi. Și asta este ceea ce încercăm să facem acum. Încercăm să separăm uh, responsabilitățile și datoriile și să vedem cine are responsabilitate pentru ce și bineînțeles că vom decide cine va fi uh, ofițerul de autoriz care va da autorizările, însă important este că uh, cei care decid acest lucru departe de Bruxelles uh, nu permit deci secretarului general să facă să ia aceste alegeri, ci vor trebui, va trebui și el să se supună ofițerului de decizii luate de autori, ofițerul de autorizare. Avem un grup de lucru care uh, finanțează așadar reglementările noastre, da, și avem și o propunere pentru Digi Bugete ca să se uh, vadă mai bine, să avem un control uh, mai general, dar orice tranzacție care este făcută de orice școală nu poate fi controlată la nivel central. Acesta nu este un răspuns care se poate da la toate problemele. Cel mai important este că trebuie să îmbunătățim dezvoltarea uh, profesională a persoanelor care se ocupă de aceste dosare pentru ca să poată să ia responsabilitatea pentru ceea ce fac chiar la nivel local. Da, o ultimă întrebare, pentru că nu mi-ați răspuns exact la ea. Care este situația uh, după implementarea planului de acțiune din 2015, uh, adică de pe 13 aprilie 2015? Este ultima mea întrebare. Vă rog. Așadar, avem o listă foarte mare de acțiuni și nu lucrăm numai pe finanțare, ci încercăm uh, să primim uh, remarci, comentarii și de la recrutare. Avem uh, remarci despre standardele de control, despre felul în care se implementează, primim comentarii și despre alte domenii. Dar împreună cu controlorii financiari și împreună cu auditorii și coordonatorii uh, interni, avem un plan de acțiune pentru 2015 care arată că în majoritatea domeniilor în care avem o recomandare și în care este nevoie de îmbunătățire, am luat măsuri, suntem în procesul de a lua măsuri sau propunem pentru bordul de guvernatori pentru prima săptămână din decembrie tocmai să se adopteze aceste acțiuni deci sunt foarte optimist și din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Domnul Deva a fost, cred, auditorul intern atunci, dacă nu mă înșel. Oricum, foarte interesant ar fi putut uh, să vi se întâmple probabil acest lucru, să vă întâlniți uh, în altă funcție după aceea la o reuniune. Mai am o întrebare, doamna Suca, către doamna director general uh, resurse, pentru resurse umane. Am citit raportul de activitate și, uh, ca un fan vechi al uh, regulamentului de procedură, am fost un pic dezamăgită pentru că uh, punerea în aplicare a regulamentului din 1 ianuarie 2014 cu o prelungire a domeniului de a, a perioadei de viață, să spunem așa, vreau să știu cum, ce consecințe sunt ale acestor schimbări. Ce se întâmplă și cu um, blocajul promovării după AD12? Ce se întâmplă cu funcțiile de management? Bineînțeles că vedem acum cât de diverse sunt aceste decizii, aceste prevederi, de fapt, în regulamentul, uh, în uh, regulamentul staffului. Cred că este foarte interesant să vorbim despre promovări, ce se întâmplă cu promovările de la AD12 în sus, și ce se întâmplă cu noile posturi de manager, pentru că acestea ne interesează în mod deosebit. Se poate să fii foarte creativ în administrație atunci când e vorba de promovare, asta pot să vă spun că am, am constatat-o și m-ar interesa foarte mult să știu care este situația. Poate că cu școala europeană discută, discută prea mult poate despre această școală europeană. Văd că există foarte mulți copii care primesc foarte multe alocații, de exemplu, și poate că ar fi mai bine să se promoveze mai degrabă școala în general decât persoana. Când avem de față, de exemplu, cu grupe de salariu destul de ridicate. Ce părere aveți dumneavoastră? În landul meu, de exemplu, dacă situația ar fi așa, s-ar fi acționat deja de mult. Vă mulțumesc și pentru un răspuns aici. Uh, thank you. Now, when it comes to the question of the Mulțumesc. Atunci când e vorba de impactul uh, statutului funcționarului, trebuie să vedem în primul rând uh, că atunci când e vorba de promovare, noi uh, respectăm 100% ceea ce scrie în, regula, în statutul funcționarului, anexa 1B, iar uh, pe impactul, legătură cu impactul pe restul uh, funcționarilor, nu înțeleg care este problema. Poate n-am înțeles eu bine din interpretare, spune vorbitoarea. Deci am înțeles că foarte multe posturi se creează acum pentru a ne asigura că promovările se poate continua. Asta este ce am observat și m-ar interesa de aceea să văd ce se întâmplă cu aceste posturi create, dacă nu cumva promovează în continuare persoane care sunt deja de 12, fără să aibă o responsabilitate deosebită, pentru că se creează pur și simplu posturi de management pentru acest scop. Mi-e teamă, doamnă Grese, că spuneți că noi încercăm să învârtim regulile și să, dacă nu mă înșel, poate că v-am înțeles eu greșit, dar ceea ce facem noi este că respectăm atât uh, litera cât și spiritul uh, regulamentului funcționalului, statutului funcționalului. Deci noi nu am vrut să oprim promovarea, noi am vrut să limităm posibilitatea de a trece de la AD12 la AD13. Dacă vă uitați la ce a făcut comisia, veți vedea că nici măcar n-am folosit posibilitatea care a fost acordată de către regulamentul funcționalului pentru a face așa numita labelizare a persoanelor, care pot să treacă de la poziția de astăzi în afara procedurii de tranziție. Deci am luat într-adevăr o abordare foarte strictă a acestei litere de lege. Și dacă comparăm cu ce au făcut alte instituții, poate că o să vedeți că putem găsi un jalon eventual, unde să, un jaloane pe care putem să le preluăm și că la care chiar uh, s-ar putea să fie să se funcționeze mai bine acest lucru. Al doilea punct important era cel legat de fondurile care au fost alocate școlii europene. Problema este că aici avem de-a face cu o convenție internațională. Ar trebui să ne întoarcem în anii 50 dacă am vrea să schimbăm ceva, pentru că în anii 50 a fost convenită și dacă repunem în discuție această convenție, eu nu știu exact care va fi viitorul acestor școli. Problema pe care o avem și mi se pare că avem probleme mari aici în legătură cu această problemă este ce facem la până la urmă cu această soluție, pentru că ei, copiii sunt ostateci în acest proces. Ceea ce e foarte dificil. Putem pune banii rezervă, dar în final ei sunt copii și trebuie să meargă la școală. Aceasta este problema noastră și dilema noastră. Putem să deschidem convenția, să putem să începem negocierile, dar ceea ce se va întâmpla la sfârșit nu se știe. It is pity that um, in these reports... E păcat că în aceste rapoarte nu vedem și evoluțiile pozitive care au loc în uh, școlile din Europa. 2013, după patru ani de negocieri între statele membre, ne-am pus de acord cu privire la aceste principii de distribuire a costurilor. A fost un proces dificil, dar acum, iată, avem ce ne trebuie pentru viitor și acest echipament e și protejat cumva. Statele membre știu ce obligații au și știu că dacă numărul elevilor va crește, va, vom primi mai mulți profesori, ceea ce e foarte bine. E acest prim an de punere la oaltă a costurilor și toate statele membre, cu excepția Croației, care e exclusă pentru că au ceva probleme de pornire, toate statele și-au îndeplinit obligațiile. Avem o mare creștere a populației, în Bruxelles suntem inundați de elevi. Cele patru școli europene din Bruxelles au primit peste 500 de elevi mai mult decât anul trecut și am negociat împreună cu autoritățile belgiene și am ajuns la un fel de compromis ca să avem la dispoziție informații despre viitoarea infrastructură a școlilor. Cabinetul primului ministru a aprobat simularea noastră, deci se întâmplă foarte multe lucruri pozitive. Această umbră care planează asupra noastră cu această fraudă, trebuie să trăim cu ea. Avem un număr în creștere de școli acreditate, acum avem 13 și negociez cu 20 de state membre cu privire la posibilitatea de a avea școli acreditate ca școli naționale plătite de statele membre pe teritoriul lor. Evoluții pozitive de mare succes. Reformăm și uh, oferta educațională, avem discuții foarte interesante, iar elevii ajung în universități bune, pe locuri bune. Eu cred că ne îndeplinim misiunea. Și când și finanțarea va ajunge la standardul la care le așteptăm, sunt sigur că nu voi fi invitat aici prea des pe viitor. Doamna Gresle, nu vă pot promite asta. Întrebarea ar fi de ce a durat 9 ani până ați primit acel sistem informatic. Copiii au dreptul ca școlile să le fie gestionate coerent. Eu nu am prea înțeles problema. Vă rog. Vă recomand să luați legătura cu echipa dumneavoastră din Parlament și să întrebați cât de dificil este să se creeze un astfel de program multilingvism de contabilitate. Problema e că lucrăm în șapte state membre și Nu putem lucra cu ceva cumpărat din magazin, trebuie făcut special pentru aceste nevoi sau să fie atât de flexibil încât să poată fi adaptat. Regulamentul nostru financiar e foarte asemănător de cel al instituțiilor europene și toate instituțiile au același problemă în a se adapta, în a adapta softuri pentru utilizarea lor. Și doresc să subliniez că în cele din urmă am lucrat zi și noapte în 2014 și într-un singur an am reușit să introducem acest uh, soft SAP și cred că am uh, bătut un record în sectorul public. Deci într-un singur an am inițiat programul și l-am uh, finalizat. <clears throat> În sistemul vechi pierdeam bani și lucrurile, problemele nu păreau să se termine niciodată. Se întâmplă în uh, domeniul IT să existe și probleme, iar în 2013 am recunoscut că am cheltuit destul cu acel proiect, care nu ne va da nimic până la urmă, și am ales o altă cale. Și a fost calea corectă, a fost o decizie greu de luat, dar asta am făcut în 2013. Deci 8 ani ați încercat să trăiți cu un sistem cu care ați reușit să lucrați, apoi v-ați decis să schimbați și nu prea mai știu ce să spun. Mi-era milă de dumneavoastră, credeam că nu v-au ajuns banii, dar de fapt îi cheltuiați în altă parte. Eu sunt mulțumită, doamna raportor. Mai doriți să luați cuvântul în final? Mulțumesc. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor. Iată că am reușit să rămânem împreună și să respectăm timpul, spune vorbitorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Toată lumea a avut ocazia să ia cuvântul. Și dar în concluzie câteva elemente cheie. Cred că toate discuțiile au conținut elemente cheie, precum simplificare, sinergii, coordonare, Trebuie să avem o mai bună înțelegere a rezultatelor și a performanței. Nu am primit toate răspunsurile pe care mi le-am dorit despre performanță. Cred, și mă refer la gluma cu Digi Agri și cu cifrele, dacă vorbim de încredere în date și de indicatori clari, trebuie să plecăm de la date clare. Și asta e valabil pentru toți. Și invers, dacă doriți să vorbim de sinergii și de cooperare, Trebuie să coordonăm informațiile între digiuri. Sunt foarte bucuroasă, pentru că toate răspunsurile dumneavoastră erau despre viitor și aveți o părere așa de bună despre viitor. Dar știți că Comisia Cont revine de fiecare dată, viitorul devine trecut și vom discuta toate promisiunile pe care le-ați făcut. Mă bucur, doamnă director general, că ați spus că personalul Comisiei e pregătit vă asigur că și Comisia Cont e pregătită să coopereze. Dacă vrem cu adevărat să folosim acest prim an al noului cadru multianual, să inovăm ceva în procesul de descărcare, dacă dorim să avem un echilibru mai relevant între aspectele formale și cele procedurale și performanță și rezultate, chiar trebuie să cooperăm, e obligatoriu deci vă invit să cooperăm. Vom primi prezentarea curții de audit pe 10 noiembrie. Vom continua să stăm în strânsă legătură cu toți dintre dumneavoastră, vom vorbi cu comisarii, vom avea audieri. <clears throat> Eu cred că ne vom vedea, de fapt, destul de des în următoarea lună, pe toți. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, ședința se încheie aici. O seară bună, continuăm luni la 3.